să începem. Vă întreb așadar când vom începe și spuneți-mi și care este ordinea de zi, pentru că mi se pare foarte confuză situația cu ordinea de zi. Ich warte darauf, dass Kolleginnen und Kollegen hier erscheinen. Aștept să apară colegele și colegii, însă vă sunt recunoscător pentru nerăbdarea cu care doriți ca activitatea acestei comisii să demareze. Wir sind hoffentlich vor der Beendigung des akademischen Verspätung in der Sfertul academic aproape a trecut și cred că putem uh, imediat să începem și să vedem care este ordinea de zi, așa cum a fost stabilită. Cred că începem cu raportul Cucan. Sper că dânsul ne va putea pune la curent uh, cu cele cu ultimele evoluții ale raportului dumnealui. Aveți cuvântul. I can I can confirm that you were Domnule președinte, eu uh, pot să confirm că ați venit aici la timp și că îi așteptați pe ceilalți colegi să vină. În ceea ce privește raportul pe instrumentul european de vecinătate, doresc în primul rând să subliniez importanța politică a acestui raport pentru comisia noastră. pentru că acordăm o atenție deosebită politicii europene de vecinătate. De asemenea, discuția privind poziția Parlamentului în calitate de colegiuitor permite Parlamentului în același timp să se asigure că sistemele de finanțare pentru țările vecine reflectă în măsura posibilului prioritățile politicii acestui Parlament. În plus, avem această oportunitate doar o dată la șapte ani și ar trebui să profităm pe deplin de ea. În cursul pregătirii uh, proiectului de raport am avut consultări cu numeroși um, actori implicați în acest domeniu, fie că este vorba de autorități din țările partenere, ambasadori, reprezentanți ai societății civile. Și a fost foarte interesant, mi-am dorit să mă întâlnesc cu cât mai multe persoane pentru a auzi cât mai multe contribuții din partea celor care sunt direct vizați de acest instrument. De asemenea, am avut discuții informale, dar deosebit de fructoase cu reprezentanții Comisiei și cu reprezentanții Serviciului European de Acțiune Externă. În ceea ce privește instrumentul european de vecinătate, consider că Propunerea Comisiei reflectă schimbările recente și provocările majore din politica europeană de vecinătate și din vecinătatea Europei. În acest sens, aș dori să subliniez câteva elemente. În primul rând, coerența crescută dintre politica de vecinătate și instrumentul de vecinătate, prin corelări între planurile de acțiune și documentele de programare și prin intermediul raționalizării domeniului de aplicare al instrumentului comparativ cu uh, situația actuală. De asemenea, abordarea personalizată a parteneriatului cu fiecare țară parteneră din vecinătatea Uniunii Europene, ajungându-se la un grad înalt de diferențiere prin care ne putem asigura că fiecare uh, stat se poate bucura de capacitățile de care are nevoie. De asemenea, promovarea unui sprijin deosebit pentru țările care sunt hotărâte să se angajeze pe uh, drumul democrației și al reformelor, pe principiul more for more și al responsabilității reciproce. În ceea ce privește amendamentele depuse la propunerea comisiei, aș dori să subliniez pentru început, așa cum s-a spus și în această dimineață de către președintele Brock, așadar să subliniez că unele dintre aceste amendamente sunt comune pentru toate rapoartele privind instrumentele financiare și fac parte dintr-un, dintr-o abordare comună. De asemenea, abordarea de tip pachet pe care am decis-o este una utilă și ar trebui să o păstrăm până la capăt. În ceea ce privește acest proiect de raport, trebuie să um, subliniez necesitatea de a pune un accent mai mare pe faptul că politica europeană de vecinătate și documentul respectiv ar trebui înainte de toate să promoveze drepturile omului și libertățile fundamentale. Să sublinieze guvernanța democratică și statul de drept. Și mai este nevoie de o clarificare a principiului diferențierii și al principiului more for the more prin includerea în textul regulamentului al, a unui mecanism clar de implementare. Această abordare diferențiată trebuie să fie un principiu cheie în definirea documentelor strategice de programare pe mai mulți ani pentru diferitele țări. Iar principiul more for more ar trebui să uh, guverneze acest domeniu, mai ales pentru acele state care demonstrează progrese reale în procesul de tranziție democratică și au nevoie de un sprijin suplimentar din partea noastră. De asemenea, instrumentul ar trebui să reflecte mai bine parteneriatul cu societatea civilă, care reprezintă un element cheie al politicii europene revizuite și este nevoie de niște prevederi specifice în acest sens. Sugerez ca acest parteneriat să fie inclus la obiectivul de ansamblu al instrumentului. De asemenea, propun ca societatea civilă să se bucure de un rol deosebit, iar Uniunea Europeană să se asigure că sunt întreprinse măsurile necesare pentru a se asigura că societatea civilă își joacă pe deplin ro- rolul în pregătirea, implementarea și monitorizarea aplicării acestui instrument. De asemenea, apreciez eforturile făcute de comisie pentru raționalizarea domeniului de aplicare al acestui instrument, pentru ca acest instrument să sprijine în mod real obiectivele politicii europene de vecinătate. Și consider că nu ar fi productiv să se facă, să se adauge prea multe obiective suplimentare. Pentru că astfel riscăm să transformăm acest document de programare într-o listă de dorințe, care n-ar face decât să dilueze conținutul și relevanța acestui instrument. Aștept acum cu mare interes observațiile dumneavoastră și sunt la dispoziția colegilor sau raportorilor din umbră care doresc în continuare să discute pe această temă și să uh, aducă modificări. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule Cucan, pentru această informație. Este prima analiză acestui, prima examinare a acestui raport în comisia noastră și acum îi dau cuvântul domnului Arlachi, raportor din umbră de la Socialiști și Democrați. Am foarte puține de spus despre acest raport. Sprijin un rap- acest raport pentru că este foarte bine articulat. Se vede acolo mâna unui ministru al afacerilor externe. Apreciez accentul pus pe parteneriatul cu societatea civilă, cu organizațiile și cu sindicatele și rolul Parlamentului European de monitorizare a implementării politicii europene de vecinătate, precum și principiul more for more, care trebuie să fie însoțit și de principiul less for less, pentru care este nevoie de niște criterii de măsurare foarte clare. Uh, subliniez și importanța actelor delegate și propun numai câteva amendamente care să vină să îmbunătățească câteva idei care sunt deja subliniate în acest raport. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Doamna Flotră, acum, din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Cucan. Sim- se simte că ați discutat foarte mult în formularea amendamentelor și că ați dorit să transpuneți orientările politicii europene de vecinătate revizuite, revizuită sub impulsul mișcărilor uh, în favoarea democrației care au avut loc acum peste un an în sudul Mediteranei. Și acest obiectiv pe care dumneavoastră vi l-ați fixat este vizibil mai ales prin trimiterile explicite pe care le faceți la includerea unui mecanism instituțional uh, care să aducă o asociere la toate nivelurile și în amonte, și în partea de implementare și apoi și în aval uh, la partea de evaluare, să asocieze așadar, spuneam, actorii societății civile. Este un aspect deosebit de important și mi-aș permite poate să dezvolt un pic mai mult această um, propunere. vorbind despre cum ar trebui să arate acest mecanism instituțional și insistând pe capacitatea proprie a societăților de a evalua relevanța și eficacitatea măsurilor implementate și susținute prin această politică europeană de vecinătate, acea domestic accountability. Cred că, de asemenea, și trimiterea la deep democracy este foarte uh, pertinentă. Am putea chiar să întărim acest aspect în propunerile dumneavoastră, în măsura în care Probabil că la un moment dat în raport va trebui să se precizeze uh, ce se înțelege prin această democrație, alegeri liberi, libere, îmi cer scuze, exprimare liberă, luptă împotriva corupției, reforme în domeniul securității, control democratic asupra forțelor uh, armate, egalitate uh, între bărbați și femei, combaterea tuturor formelor de discriminare. Cred că aceasta este axa principală a comunicării Comisiei de anul trecut și anume ea ne invită să transformăm această deep democracy explicată prin aceste obiective principale, un fel de linie transversală pentru toate programele noastre, fie oricare ar fi tematicile și sectoarele de cooperare. Cred că este un aspect foarte important pe care se bazează de altfel principiul more for more. Poate că ar trebui să mai explicăm această perspectivă, pentru ca principiul more for more să ne permită să invităm toate părțile să-l utilizeze și să-l pună în aplicare în modul cel mai eficient posibil. Și un ultim punct pe care îl supun atenției dumneavoastră, mizele dezvoltării economice și parteneriatului economic în vederea unui progres clar către secolul 21, adică o dezvoltare inclusivă, o economie cu uh, emisii reduse de dioxid de carbon și care protejează resursele naturale. Cred că sunt obiective pe care trebuie să le uh, susținem în vecinătatea Uniunii Europene, acest gen de economii bazate pe incluziune și pe economia resurselor. Iată punctele pe care le-aș supune atenției dumneavoastră prin intermediul câtorva amendamente la amendamentele pe care le propuneți dumneavoastră și care mi se pare că merg în direcția cea bună. Mulțumesc foarte mult, doamnă Flotr, și acum din GUE, domnul Maier. Mulțumesc, domnule președinte. Îi mulțumesc și eu domnului Cucan pentru acest raport. Știți că grupul meu a criticat foarte mult politica de vecinătate și din păcate ne vom menține această atitudine critică și plus vom fi și mai exigenți. De ce? Deoarece atunci când uh, se stabilește acest principiu de mai mult pentru mai mult, more for more, și se vorbește despre țările vecine care ar trebui să se reformeze, în teorie principiul pare impecabil. Problema e când trebuie să-l pui uh, în practică. Și ca exemplu se dă Marocul țară care beneficiază de statutul avansat. Deci, în cadrul instrumentelor de vecinătate, Marocul dispune de nivelul cel mai ridicat de care dispunem acum în această regiune a Mediteranei. Și există colegi care prezintă Marocul ca fiind o țară model. Dar dacă Marocul e un model în ceea ce privește democrația, să nu uităm că la ultimele alegeri uh, Participarea a fost de 23%, astea sunt datele oficiale. Dacă ne gândim la stricta respectarea drepturilor omului, ei bine, Marocul are în continuare uh, un teritoriu autonom ocupat, care a făcut obiectul uh, unei rezoluții a Consiliului de Securitate ONU. Deci, în spatele acestui principiu, more for more, eu cred că ar trebui să, fie niște, să existe niște principii ale Uniunii în primul rând, principiul unității coeziunii, uh, unității și coeziunii teritoriale pentru a eradica sărăcia. În al doilea rând, să se creeze locuri de muncă de calitate și în al treilea rând, viabilitatea economică, de fapt a modelului de producție economică. Acest principiu more for more nu stabilește un nivel crescut de exigențe și vă dau exemplul Marocului să vă pot da și alte exemple. Israelul, statul Israel. Am fost pe punctul de a acorda statutul avansat după operațiunea Castled nu s-a mai făcut acest lucru, însă noi suntem foarte critici și ne-am menținut atitudinea critică, deoarece credem că trebuie să prezentăm cu tărie valorile Uniunii Europene, valori care au existat la un moment dat, însă care acum sunt pe cale de a fi distruse. Deci de aceea noi suntem critici în ceea ce privește strategia 2020, orientările economice nu ar trebui să fie uh, prioritare în această politică economică față de aceste țări pe care vrem cumva să le conducem. Grupul meu s-a opus strategiei 2020, s-a opus strategiei uh, de la Lisabona și ne punem și aceste strategii economice care face din uh, relațiile comerciale uh, temelia relațiilor noastre cu alte țări. Această politică economică a ruinat pur și simplu statele din sudul Mediteranei. De la tratatul de la Maastricht încoace a existat întotdeauna o atitudine dogmatică, cum că nu se trebuie interveni prea mult pe piață, că o parte a sectorului financiar trebuie să fie publică, Banco, Banca Centrală Europeană trebuie controlată, ar trebui să devină o bancă care să emită credite pentru a finanța datoriile directe. Deci noi am cerut întotdeauna să existe niște instrumente economice de care nu dispunem și de aceea noi nu avem cum să sprijinim ceva ce am criticat în trecut și ce criticăm în continuare. Deci suntem un grup cu niște exigențe mult mai mari, mai clare. Și încă două lucruri. Eu cred că trebuie să mizăm pe niște zone de parteneriat și nu de liber schimb. Și vă voi da ultimul exemplu din politica de vecinătate. Guvernul meu, guvernul spaniol, tocmai a anunțat că va semna un contract cu Arabia Saudită pentru a vinde 250 de tancuri. Dacă stai un exemplu de More for More, eu și grupul meu renunțăm imediat la asta. Dinastia Saud are în codul său penal uh, pedepsele corporale. Acolo nu sunt alegeri. Există o poliție specială pentru femei. Femeile nu pot conduce mașina, nu pot lua transportul în comun. Arabia Saudită a invadat Bahreinul și iată că acest more for more înseamnă să vinzi 250 de tancuri dinastiei saudite. Felicitări! Deci, domnule Cucan, o să înțelegeți că o să fim foarte exigenți și critici în legătură cu această nouă orientare a politicii de vecinătate. Mulțumim, domnule Maier. Îi dau cuvântul doamnei Ibrisagici acum. Pekne. Vidím práve, že nemám tlmočníkov pre švedsky. Tá pán Kukan používal angličtinu, tak ja myslím, že niekto tu má hovoriť po slovensky. Ďakujem. Domnul Cucan vorbea în engleză, cineva va trebui să vorbească slovac. o voi face eu. Foarte pe scurt, trebuie să vă spun că sunt perfect de acord cu domnul Cucan, cu documentul redactat de domnul Cucan. E un document bine scris, iar prioritățile schițate de domnul Cucan astăzi aici uh, se bucură de acordul meu. Voi citi încă o dată documentul foarte îndeaproape și în caz că voi avea sugestii, le voi trimite în scris sub formă de amendamente domnului Cucan. Sunt de acord, nu ar trebui să lungim mai mult textul. Acesta nu ar trebui să devină o listă de dorințe, cum s-a spus aici. Uh, ar trebui să încercăm să păstrăm textul cât mai aproape de forma originală. Da, îmi place textul așa cum e și dacă am sugestii voi face amendamente. Vă mulțumesc doamnei Brisagici. Acum îi dau cuvântul doamnei Iaconsari. Joo, kiitoksia puheenvuorosta. Mulțumesc. Și eu aș vrea să mă alătur colegilor care i-au adus uh, mulțumiri domnului Cucan pentru acest document. Vreau să menționez o chestiune care în țara mea, în Finlanda, ridică multe probleme. Există pericolul ca dimensiunea nordică să ajungă să facă parte din acest instrument de parteneriat. Aș vrea să știu de ce s-ar transfera această dimensiune nordică în parteneriatul de vecinătate. Eu cred că ceva a fost prost înțeles. Dimensiunea nordică e importantă nu doar pentru Rusia, ci și pentru toată regiunea Mării Baltice. Și dacă e să ne gândim la strategia privind Marea Baltică, vedem cât de importantă e din punct de vedere logistic. Și în țările nordice există și dimensiunea arctică pe care trebuie să o avem în vedere. Și din acest motiv, dimensiunea nordică s-ar situa mai bine în cadrul instrumentului INI de vecinătate. Dimensiunea nordică poate că e puțin cunoscută de unele persoane, însă e clar că putem obține niște rezultate foarte bune cu resurse limitate. Și din acest motiv, acum ne temem că vom pierde fonduri pentru dimensiunea nordică pentru întreg nordul Europei. Deci pentru noi e ceva foarte important și dacă se face acest uh, transfer către instrumentul de parteneriat, am putea avea probleme în ceea ce privește fondurile, asta pe viitor. Deci eu sper să se poată ce, face ceva și știu că e doar un detaliu în acest întreg mare, însă e ceva important extrem de important pentru uh, nordul Europei. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamnă Iaconsari, și înainte de a-i da din nou cuvântul raportorului, dau cuvântul reprezentantului uh, Serviciului European de Acțiune Externă și reprezentantului Comisiei Europene, domnul Cornaru. Aveți cuvântul. Uh, good afternoon, Marcus Cunara, Director Neighborhood in uh, DG DEFCO. Lucrez la DG TEFCO și mă ocup de politica de vecinătate. În primul rând, mulțumiri domnului Cucan atât pentru modul în care a colaborat până acum și pentru multe din elementele pe care le vedem în proiectul de raport. Dumnealui s-a referit la multe chestiuni care fac parte din acest pachet, deci nu voi irosi timp uh, referindu-mă acum la tot ceea ce ține de actele delegate și de alte probleme orizontale. Deci în raport uh, acestea sunt uh, subliniate. Salutăm faptul că se propune amendamentul 30 privind colaborarea intensă cu societatea civilă în vecinătatea noastră. E un impuls bun care se dă și ne bucurăm că se consolidează această idee. De asemenea, ne place modul în care raportorul face diferența între o abordare diferențiată, more for more. Amendamentul 42 ilustrează acest lucru. Și vreau să vă spun că și aceasta este o chestiune discutată la Consiliu. Unii doresc un limbaj, uh, unii spun că un limbaj mai prescriptiv nu e de dorit. Poate că unele propuneri sunt greu de implementat. Amendamentul 47 privind programul comun. E greu să faci așa ceva dacă nu colaborează și statele membre. Mai este un amendament, numărul 7, unde se vorbește de un echilibru între dimensiunea estică și cea de sud. Poate că e greu să articulezi asta într-un regulament, dat fiind că dorești să menții, dorim să mențim o abordare diferențiată. În ceea ce privește acel endowment, alocare de fonduri, aici am vrea să existe uh, și alte instrumente. Și în ceea ce privește dimensiunea nordică, vreau să o liniștesc pe reprezentanta Finlandei. Există multe posibilități în cadrul, pentru cooperarea transfrontalieră în cadrul acestui instrument, Să credem că și alte instrumente, cum ar fi cel de parteneriat sau cel de dezvoltare tematică, pot fi folosite pentru a sprijini dimensiunea nordică. Deci nu există în niciun caz riscul ca această zonă a politicii să fie lăsată deoparte. Însă vă spun că și, vă, confirm, vă confirm că și la Consiliu se discută despre asta. Nu vreau să, mă, să vorbesc prea mult. Îi mulțumesc încă o dată raportorului pentru discuțiile constructive pe care le-am avut. Vă mulțumesc. Acum îi voi da cuvântul uh, reprezentantului Serviciul European de Acțiune Externă, reprezentantei. Ana Șanscă mă numesc și vreau doar să vă informez că în contextul FM uh, vrem să sprijinim tot ce a spus domnul Cornel. Ok, thank you very much for this uh, very short statement. Vă mulțumesc pentru această declarație scurtă și clară. Acum îi dăm cuvântul domnului Cucan, raportorul. Mulțumesc. Nu... În primul rând, vreau să-i mulțumesc tuturor pentru comentariile făcute. Doamnă Flotră, Da, vă mulțumesc pentru amendamentele pe care intenționați să le faceți. Sunt pertinente, au uh, o legătură clară cu ideile mele și sper să le putem include în instrument. Referitor acum la cele spuse de domnul Maier. Da, eu știu care este poziția grupului dumneavoastră. Sunt de acord cu dumneavoastră atunci când ați spus că more for more e un principiu eh, extraordinar în teorie, dar că e foarte greu de pus în aplicare. Da, sunt de acord, însă tocmai de aceea am introdus acest instrument pentru a face uz de acest document extraordinar. Acum nu voi uh, vorbi despre țări specifice. Arabia Saudită nu face parte oricum din politica de vecinătate. Uh, și referitor la intervenția doamnei Iaconsari, am discutat despre dimensiunea nordică. Vă înțeleg îngrijorările. E drept că o altă dimensiune ar putea, o anumită dimensiune ar putea fi lăsată pe din afară, ceea ce nu e bine. Și ceea ce a spus domnul Cornaru din partea comisiei e asemănător cu ce am spus și noi, legătură cu Rusia. Rusia, pe bună dreptate, e inclusă în instrument la cooperarea transfrontalieră și participarea Rusiei e formulată obiectiv și adecvat. Domnul Coronaru ne-a explicat că o altă dimensiune poate fi abordată în alt instrument, Inițiativa privind uh, vecinătatea Europei se bazează pe raportul domnului Mauro și Iveți. Și în ceea ce privește dimensiunea arctică și adăugarea acesteia, eu nu cred că asta ar îmbunătăți instrumentul sau l-ar face mai pragmatic, însă vă înțeleg, doamnă Iaconsari, în ceea ce privește dimensiunea nordică. Și referitor la ce a spus domnul Cornaru, Dumnezeu a menționat mai multe amendamente. Eu cred că putem continua discuțiile și, bineînțeles, e un instrument dificil, complicat, însă dacă folosim abordarea pozitivă, dacă vom privi lucrurile pozitiv, așa cum am făcut-o până acum, cred că vom ajunge la un compromis uh, potrivit. Vă mulțumim, domnule Cucan. Se încheie aici primul uh, schimb de vedere. Termenul pentru înaintarea amendamentelor este 14 iunie la prânz. 8 comisii pregătesc avize la acest uh, raport privind instrumentul european de vecinătate. Acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi și anume raportul legislativ privind instrumentul de parteneriat pentru cooperare cu țările terțe. Domnul Mariu Mauro este raportor, însă în primul rând vă reamintesc că în conformitate cu regula 50, Comisia INTA este asociată pentru tot ceea ce ține de comerțul internațional. La ei raportor este doamna Andrichiene. Pe 7 iunie va avea loc un schimb de opinii structurat cu Comisia și SEAE la reuniunea Comisiei noastre. Acum îi dau cuvântul domnului Mario Mauro pentru prezentarea inițială. Eh, președinte, sono molto eh, lieto di poter avere questo scambio di vedute e confesso. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că putem eh, organiza acest schimb de opinii. Recunosc că mi-ar fi plăcut să fi auzit și părerea raportorilor din umbră deja. În timp ce elaboram acest document, de asemenea, aș fi dorit să știu care era opinia celorlalți care redactau avize pentru alte comise. Din păcate, domnul uh, Cucan uh, îl acoperă pe domnul Mauro și domnul Mauro nu poate fi auzit foarte bine. Vă mulțumim! Odată ce definim uh, competențele, vom putea reuși să facem uh, progrese uh, împreună cu raportorii din umbră. Analizând propunerea Comisiei referitoare la acest instrument de parteneriat, aș dori să abordez trei aspecte care mi s-au părut esențiale. În primul rând, problema țărilor beneficiare cele care beneficiază de program, care sunt finanțate prin intermediul instrumentului de parteneriat. Cu alte cuvinte, trebuie să vedem câte țări vor fi. În al doilea rând, trebuie să vedem care sunt principiile fundamentale în baza cărora ar trebui să fie utilizat acest instrument și, în al treilea rând, detaliile cooperării specifice care ar trebui finanțate de instrumentul de parteneriat. Și acum a explicat deja domnul Cucan, nu va aborda problema actelor delegate, deoarece domnul Brock deja s-a descurcat excelent abordând acest subiect în această dimineață. Sunt pe deplin de acord cu abordarea dânsului și sunt de acord că e nevoie de uh, o mai mare răspundere democratică în fața Parlamentului în ceea ce privește planificarea instrumentelor legislative individuale. Mi se pare un lucru esențial și instrumentul de parteneriat nu face excepție. În ceea ce privește țările beneficiare, cele care primesc uh, finanțarea, așadar, prin intermediul instrumentului de parteneriat, aș dori să subliniez natura globală a instrumentului. Cu alte cuvinte, e un instrument care trebuie folosit doar, nu doar către partenerii strategici ai UE, ci către toți partenerii care sunt de interes strategic pentru UE. Elementul strategic uh, nu este determinat de țară, după părerea mea, ci mai degrabă de interesul urmărit de UE în cazul unei anumite țări. Cred că trebuie să punem accentul aici asupra acestui aspect, deoarece mi se pare că e cea mai bună cale pentru a arăta că acest instrument, deși dispune de finanțare mai redusă decât alte instrumente, dă dovadă de mai multă flexibilitate din punct de vedere politic, lucru care face cu atât mai util atunci când uh, vine vorba de a ne concentra asupra strategiilor Uniunii. Mi se pare uh, așadar uh, o diferență semnificativă, pentru că ne putem uh, folosi resursele disponibile nu doar acele țări care din UE care sunt parteneri strategici, ci to- către toate țările care sunt importante din punct de vedere geografic sau tematic. Asta datorită interesului uh, Uniunii Europene în funcție de diverse contexte. După cum a făcut și domnul uh, a, uh, voi înainta amendamente sublinind nevoia implicării societății civile acolo de nevoie în uh, elaborarea programelor de cooperare cu țări terțe. Trebuie să vă spun că în această abordare mă bazez pe experiența mea parlamentară de de 13 ani. Această experiență pe teren mi-a permis să creez relații cu guverne, cu țări, uh, unde de multe ori s-au schimbat uh, accelerat regimurile aflate la putere. De asemenea, subliniez nevoia unei uh, condiționalități stricte. Este foarte important să se instituie mecanisme conform cărora să se poată suspenda programele de cooperare dacă acest lucru ne permite să creăm un uh, efect de pârghie pentru ca Uniunea Europeană să își promoveze valorile. Mulți uh, dintre antevorbitorii mei au menționat deja un exemplu în acest sens, de pildă toate aspectele condiționalității. Acesta înseamnă că Uniunea nu doar uh, vorbește în gol dincolo de valorile fundamentale Uniunea Europeană trebuie să-și proteze, protejeze și investițiile în țările terțe. Și nu în ultimul rând, în ceea ce privește cooperarea, un aspect care mie mi se pare cel mai, ca a fi cel mai important, pentru că va determina importanța instrumentului de parteneriat. Cred că în anexă se pune accentul pe aspectul politicii agricole acestui instrument, dar eu cred că e exprimat mult prea general și face ca acest instrument să fie mai puțin strategic. Eu cred că trebuie să punem accentul pe vocația politică de instrument de politică externă, ar trebui să consolidăm uh, dialogul bilateral și multilateral, ar trebui să stimuleze analiza impactului global și să furnizeze resurse care să permită punerea în aplicare a concluziilor unor uh, summituri precum summitul G20. De asemenea, ar trebui să permită consolidarea valorilor UE în relația cu partenerii săi. Le mulțumesc colegilor pentru atenția lor și aștept cu nerăbdare observațiile acestora și criticile lor. Oh, sorry. <laughs> Again, thank you very much, Mr. Mauro, for these remarks, and I would like Vă mulțumim pentru aceste observații, domnule Mauro. Dau cuvântul Andrei Andrechinen. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să informez în primul rând colegii că ieri la Comisia de Comerț Internațional am, făcut, am avut un schimb de opinii referitor la amendamentele uh, referitor la propunerea de regulament uh, referitor la instrumentul de parteneriat. Și după cum a spus și colegul meu Mario Mauro, ieri uh, am avut o întâlnire extrem de prolifică pentru a clarifica și a înțelege mai bine amendamentele înaintate la această propunere de regulament. Instrumentul de parteneriat este unul din elementele de politică externă ale UE. Urmărește să favorizeze um, aplicarea politicilor externe ale UE. După cum am înțeles noi și după cum uh, am scris, există trei obiective. În primul rând, um, dimensiunea națională a strategiei UE 2020, în al doilea rând, un lucru important pentru Comisia pentru Comerț Internațional, îmbunătățirea accesului pe piață și îmbunătățirea investițiilor comerciale și oportunitățile de afaceri pentru întreprinderile europene, îndeosebi IMM-uri. Și în al treilea rând, creșterea înțelegerii și vizibilității UE, promovând interesele Uniunii. Prin urmare, conform acestui obiectiv secund, uh, Amendamentele înaintate urmăresc să consolideze aspectele vizând comerțul internațional și anume că acest instrument va, folosi, va fi folosit de asemenea ca un instrument pentru a sprijini competitivitatea internațională și a contribui la diminuarea riscului de protecționism, promovând valorile europene și interesele comerciale, deschizând astfel noi uh, oportunități uh, pentru întreprinderile europene. În ceea ce privește reprezentanții Comisiei și ai Serviciului de Acțiune Externă al UE, profit de prezența lor aici pentru a-i întreba de referitor la părerea lor la aceste amendamente. Mă refer la propunerea de amendament INTE, care urmărește să diminueze cota de modificări nesubstanțiale la programele multianuale neindicative de la 20% la 10%. Acest amendament a fost înaintat de Mario Mauro. El dorește să se elimine complet acest aliniat. Eu propun să eliminăm doar de la 20 la 10%. Eu cred că propunerea Comisiei de a menține această cotă la 20% e mult prea crescută și ar putea periclita obiectivele stabilite în programele multianuale indicative. Apreciez însă poziția acestora referitor la acest subiect. Un lucru foarte important, după părerea mea, și aici um, sprijin pe deplin poziția raportorului AFET, și anume că nu ar trebui să diminuăm domeniul de aplicare a acestui instrument prin acest regulament, limitându-ne doar la țări de mari dimensiuni, precum China, SUA, jucători importanți, într-adevăr, în, în sine, dar există și alte țări, regiuni și teritorii care ar putea să fie interesante și importante dintr-un punct de vedere strategic pentru mm, obiective comerciale, politice pentru Uniunea Europeană în viitor. Sprijin așadar amendamentele înaintate de Mario Mauro. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, doamnă Andrechinin. Acum aș dori să dau cuvântul reprezentantului uh, echipei comune de negocieri uh, a Comisiei și a Serviciului Extern al UE. Uh, Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, așa cum Antevorbitorul meu de la comisie a subliniat, suntem o echipă mixtă care lucrează la acest instrument. Știu că timpul de care dispuneți este redus, iată de ce am să fac câteva observații de natură generală, țintite la întrebările care ne-au fost adresate. Părerea noastră este că instrumentul de parteneriat pe care îl propunem are o latură inovatoare și anume amploarea globală lucru care reiese și din amendamentele propuse de raportor. Așadar, nu ar fi vorba de un instrument similar ICI sau ICI Plus, care au un domeniu de aplicare redus, Acest lucru este foarte important, având în vedere că ne confruntăm cu niște provocări globale, precum schimbările climatice și securitatea energetică. Amendamentele redau aceste aspecte și le sublinează. Cred că trebuie să ținem cont că în acest instrument încercăm să mergem dincolo de mentalitatea dezvoltare încercăm uh, să abordăm astfel țări care încep să joace un rol tot mai important pe scena globală. Credem așadar că acest instrument va veni să umple un gol în uh, ceea ce privește ce avem deja la dispoziție referitor la liniatul 4, va permite Uniunii să interacționeze cu țări importante din punct de vedere strategic pentru ea, E vorba de parteneri oficiali, strategici, bineînțeles, dar și țări care s-ar putea să nu intre în, în um, <coughs> această definiție, dar care să fie de importanță strategică pentru UE, așa cum a scos în evidență și raportorul. Ar, astfel ne-ar permite să consolidăm relațiile cu parteneri deja stabiliți precum SUA sau Canada, dar și Brazilia, Rusia, China și India, uh, țări uh, cu care oricum avem o agendă politică bine consolidată, bazată pe planuri de acțiune, concluzii ale summiturilor, uneori chiar acorduri cadru și unde ne aflăm la ora actuală într-un proces de actualizare al acordurilor comerciale și de actualizare a acordurilor cadru. În amendamente am văzut că iese în evidență oarecum accentul pe problemele globale, pe guvernanța globală, inclusiv uh, problema care derivă din agenda G20, inclusiv uh, interacțiunea cu societatea civilă atât în etapa de planificare cât și de punere în aplicare. Uh, de asemenea, posibilitatea includerii unor țări emergente sunt aspecte care sunt acoperite, credem noi, de propunerea noastră. Credem că aceste țări cu venit mediu ar putea beneficia așadar de, um, și de alte instrumente, uh, creându-se astfel un efect de complementaritate. În ceea ce privește clauza de suspendare, și aș dori să vă asigur că se discută încins în Consiliu despre această clauză la ora actuală, poate că îmi permiteți acum uh, să-i dau cuvântul colegului meu de la Comisie pentru a vă spune câte ceva despre problemele în ceea ce privește punerea în aplicare. Dar vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Câteva observații în ceea ce privește punerea în aplicare um, a acestui instrument. Analizând uh, rapid amendamentele, câteva observații, pe alocuri observăm termenul de beneficiari în uh, o serie din clauze sau articole și aș dori să vă spun că uh, în termeni Având în vedere că instrumentul de parteneriat este un instrument uh, de destinat beneficiul reciproc sau doar pentru beneficiul UE, ar putea genera confuzii cu asistența pentru dezvoltare. Ca atare, termenul de țări beneficiare poate nu este cel mai inspirat aici. În al doilea rând, uh, în ceea ce privește indicatorii, în câteva părți ale amendamentelor uh, se folosește un limbaj privitor la indicatori. Uh, bineînțeles, este important ca acest instrument să vină cu proiecte care să dea rezultate, însă se folosește un limbaj destul de precis, se vorbește de condiționalități exante, de uh, rezultate concrete, uh, și având în vedere că acest instrument e menit să se afle la baza activității relației noastre diplomatice cu alte țări, uneori e greu să se îndeplinească condiționalitățile exante. Și ultima observație referitoare la amendamentele aduse anexei. Încă o dată, după părerea noastră, trebuie să procedăm cu prudență atunci când venim cu prea multe detalii, are un caracter mult prea descriptiv și uneori ni se spune că nu dăm dovadă de suficientă flexibilitate și că nu ținem cont de realitate. Iată de ce ar trebui să putem uh, introduce acest limbaj mai degrabă în documentele de programare care putea fi modificată mai ușor. Un comentariu de natură generală, mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Domnule Mauro, vă rog, aveți cuvântul. Sì, grazie, Presidente. Quello che ho ascoltato mi fa capire quanto fosse Vă mulțumesc, domnule președinte. Ascultându-vă, m-am dat seama cât era de important acest prim schimb de opinie. Aș dori să mulțumesc colegei Andrichene, cu care sunt convins că vom reuși să creăm o asociere reală, în sensul că ne putem stabili niște teme comune odată ce trecem uh, de problema definirii conflictului de interese. Aș dori să-i mulțumesc doamne Andricane și dintr-un alt motiv. Pentru că a ridicat în mod, pe bună dreptate, problema mecanismului procentual de 20%, pe care dânsa l-ar dori la 10%, pe care eu doream să-l elimin, dar în urma intervenției Serviciului de Acțiune Externă și al Comisiei mi-am dat seama că fac bine uh, cerând acest lucru pentru că nu prea există o disponibilitate cu a veni, de a veni cu informații precise. După cum s-a putut observa, nu s-a răspuns la întrebarea doamnei Andrichene. Îi mulțumesc uh, foarte mult reprezentantului Serviciului de Acțiune Externă, deoarece a uh, stabilit foarte clar importanța acestui instrument, nevoia ca acest instrument să rămână flexibil și ca acest instrument să fie unul, să-i spunem așa, de orientare strategică. Îi mulțumesc uh, și reprezentantului Comisiei pentru observațiile sale, care poate mai mult ca oricine m a m a făcut să înțeleg cum puteam să orientăm, să concentrăm mai bine amendamentele. Prea multe detalii. Ți se spune că ai pus prea multe detalii când ai introdus ceva ce nu trebuia să introduci când ai introdus uh, niște elemente care uh, pun degetul pe rană. Și cred că trebuie să purtăm încă discuții pentru a vedea ce anume generează această problemă. Eu personal cred că atât în ceea ce privește acești așa zis beneficiari, cât în ceea ce privește condiționalitățile exante, trebuie să înțelegem cum să mm, direcționăm o relație cu țări terțe, care poate nu mai sunt țări care să beneficieze de asistență sau poate totuși, dar oricum, în relația cu Uniunea Europeană, dau dovadă de un caracter strategic strategic nu doar pentru dezvoltarea lor sau pentru tipul de raport cu Uniunea Europeană, dar ci pentru obiectivele pe care UE le urmărește în uh, urma evaluărilor sale strategice. Vă mulțumesc, nu mai adaug nimic, cred că cu siguranță vom uh, putea face să ne întâlnim uh, în continuare înainte ca termenul pentru înaintarea amendamentelor să treacă și cred că următoarea întâlnire va fi și mai rodnică. Thank you very much, Mr. Mauro. And, uh... Mulțumesc foarte mult, domnule Mauro. Și va trebui să așteptăm, uh, va trebui să închidem aici așadar această discuție. 14 uh, iunie este termenul de limită de depunere a amendamentelor. Încheiem așadar prima examinare și ar trebui să trecem la a, următorul nostru punct, însă raportorul domnul Vigenin nu a ajuns încă. Ca urmare vă sugerez să luăm o pauză de 5 minute, sperând că domnul Vigenin va sosi între timp. Gonzato, scusi, potrebbe sostituire lei il relatore Poate că am putea să-l înlocuim pe domnul Vigenin și să prezentăm raportul. Sì, colleghi, con... cominciamo con lo strumento di assistenza preadesione. Dragi colegi, haideți să trecem la instrumentul de asistență pentru preaderare. Îl văd pe domnul Vigenin, care tocmai sosește. Domnul este raportorul. În primul rând, avem o propunere de regulament privind instrumentul de asistență pentru preaderare, la care domnul Vigenin a înaintat foarte multe amendamente pentru a îmbunătăți propunerea comisiei și pentru a face ca acest instrument să fie mai transparent, mai eficient și mai coerent cu obiectivele de ansamblu. Înainte să-i dau cuvântul, domnule, domnului Vigenin, O să-i dau cuvântul tăi, doamnei Cornelison, înaintea raportorului. Din motive practice, aș spune, dacă domnul raportor este de acord, bineînțeles. Ok. Doar câteva minute, vă rog. Mulțumesc. Voi încerca să fiu concisă. Trebuie să plec la o reuniune a coordonatorilor și o să îi adresez câteva întrebări raportorului. Nu, sunt, nu voi fi aici pentru a asculta uh, răspunsurile, dar consilierul meu mi le va transmite. Deci îi mulțumesc raportorului pentru uh, excelentul raport. Am avut deja discuții pe această temă. Eu sunt raportoare din partea Comisiei uh, Ocupare pe această temă și Raportorul dorește ca acest instrument să devină mai transparent, mai eficient, mai vizibil, mai democratic. Salut acest lucru. Sunt foarte multe aspecte cu care putem fi de acord. Am însă câteva întrebări. Unul se, una se referă la procentul de 5% pentru recompensarea bunelor performanțe. Cred că în principiu este o bună idee. Însă Mă deranjează puțin faptul că una din problemele cele mai mari ale instrumentului astăzi este utilizarea banilor în mod corect, cheltuirea banilor în mod corect. Unele state încă mai uh, cheltuiesc fondurile din 2007 și în anul 2012 și atunci uh, mă întreb dacă acesta este instrumentul potrivit pentru a încuraja un comportament corect. Aș fi interesată să aud reacția raportorului. În al doilea rând, puteți să ne explicați ce încercați să obțineți cu amendamentele 12 și 13 privind actele delegate ale Comisiei? Într-unul din amendamente, actele delegate sunt reformulate, în altul sunt eliminate și nu prea înțeleg ce doriți să obțineți. În al treilea rând, puteți să ne explicați cum vedeți formularea obiectivelor și rolul Parlamentului European în elaborarea cadrului strategic de referință și uh, a documentelor um, specifice la nivel de țări? La fel, într-unul din amendamente ați făcut o reformulare și la amendamentul 15 ați eliminat această mențiune. Nu înțeleg foarte bine cum va funcționa acest proces din punctul dumneavoastră de vedere. Poate că ideile sunt bune, dar nu le înțeleg. Și cea mai mare problemă din punctul meu de vedere este cum s-ar putea simplifica aplicarea, cheltuirea și declararea fondurilor IPA, pentru că acestea să fie cu adevărat absorbite și folosite pe uh, proiecte. De asemenea, cum putem întări principiul de uh, responsabilitate și cum putem înlătura posibilitățile de fraudă. În concluzie, Mă bucur să văd că multe din sugestiile Comisiei Ocupare au fost incluse în uh, documentul domnului Vigenin. Sper că îl voi putea convinge să mai adopte și altele în amendamentele de compromis. Aștept oricum cu nerăbdare această discuție pe un instrument deosebit de important pentru țările candidate la aderarea la Uniunea Europeană. Mulțumesc și acum ne întoarcem către raportor, domnul Vigenin. Aveți cuvântul. Cât timp am la dispoziție, domnule președinte? Între 8 și 10 minute. Bun. 12, haideți. Atunci, unele din răspunsuri vor fi deja disponibile în prezentarea mea și de altele, pe altele vă le voi adăuga. În această situația nu voi prezenta instrumentul în sine. Sunt uh, sigură că toți participanții de la reuniunea de astăzi uh, știu ce este acest instrument, care sunt schimbările, însă doresc să vă spun că prin această revizuire a IPA, IPA 2, Comisia a ținut cont deja în propunerea sa inițială de unele din defectele instrumentului precedent. Ca urmare, au propus o variantă mai flexibilă și este foarte important ca, că accesul la anumite domenii de politică nu mai depind de statutul țării respective. Nu mai contează dacă este o țară candidată sau o țară potențial candidată. Ceea ce contează este capacitatea țărilor beneficiare să implementeze asistența și să o utilizeze. Este mult mai ușor și cred că în acest mod absorpția sau utilizarea fondurilor IPA va fi benefică pentru statele beneficiare. Este și o viziune strategică aici. Uh, punerea Comisiei este de a revizui documentele strategice la nivel de țară în momentul în care sunt ele depuse și nu anual, cum era înainte. Asistența trebuie să depindă mai mult de îmbunătățirea guvernanței și câteva aspecte importante pentru mine. Noul instrument mi se pare mult mai bun decât cel precedent. Și așa mi-au spus și colegii cu care am discutat. Înainte să trec la propunerile concrete, trebuie să vă spun că în procesul de pregătire a amendamentelor noastre, așa cum le vedeți în propunerea de față, am, uh, ne-am consultat cu numeroși um, actori implicați de la nivel european, dar și de la nivelul țărilor beneficiare. Am organizat, din punctul meu de vedere, o audiere foarte reușită și majoritatea ideilor exprimate au fost și incluse în propunerea de față. Așa cum a spus și doamna Cornelison, am făcut tot ce este posibil pentru a incorpora în această propunere ideile prezentate în avizele înaintate de diferitele comisii care s-au exprimat sau se vor exprima. Pentru moment nu a fost posibil să includem absolut toate sugestiile, pentru că sunt și câteva aspecte specifice. Propunerile care nu sunt incluse în amendamentele depuse până acum se referă mai ales la faptul că merg prea departe, sunt prea specifice. Parlamentul și raportorul și-ar dori ca acest uh, instrument să fie într-adevăr puțin mai specific, însă nu ar trebui să mergem atât de departe pentru a păstra un echilibru. După cum spuneam, provocarea principală a fost să găsim echilibrul corect între un grad înalt de specificitate și unul de generalitate, care generalitate care până acum a a dus la o lipsă de uh, transparență și nu ne dorim acest lucru pentru a doua variantă a acestui instrument. Câteva cuvinte acum pentru a vă prezenta propunerile principale din amendamentele depuse. În primul rând, la actele delegate. Această temă a fost deja discutată și abordată de către regulamentul comun de implementare. Noi am sugerat ca cei doi colegi viitori, Parlamentul și Consiliul, să-și delege puterile Comisiei pentru pregătirea tuturor documentelor strategice, definirea obiectivelor, priorităților, uh, precum și în uh, definirea alocărilor financiare. Apoi, aceste documente trebuie să fie adoptate ca acte delegate pentru a se asigura și flexibilitatea, dar și legitimitatea democratică și transparența. În cazul IPA este vorba despre mm, cadrul strategic de referință și documentele strategice, care sunt considerate, de fapt, niște documente strategice de programare uh, definite prin regulamentul uh, comun de implementare și care ar trebui să fie adoptate sub forma actelor delegate. Pentru moment nu așa stau lucrurile în um, propunerea Comisiei. Sper că o soluție va fi găsită ca și pentru celelalte instrumente financiare. Acum, la domeniul de aplicare uh, și domeniile de politică, obiectivele uh, IPA nu erau suficient de vizibile, ca urmare am modificat puțin domeniile de politică și unele alineate au fost actualizate în acest sens. Și veți vedea aceste modificări în propunere. Just Expunerea de motive vorbește despre elementul de performanță. De altfel, Comisia a elaborat și un uh, document, un non-paper. Însă, în regulament în sine, în textul legislativ, nu se mai vorbește despre această prevedere. Eu aș sugera, totuși, ca în articolul 13a, articolul 13.9, să se vorbească despre rezerva de performanță, ceea ce înseamnă că acele țări care au performanțe mai bune, care uh, implementează reformele necesare, să primească, în baza unor criterii clare, niște fonduri suplimentare. Așadar, asta nu se referă la o încercare de a avea o absorpție mai mare a fondurilor, ci de a ne asigura că cei care au performanțe bune sunt cu adevărat recompensați prin fonduri suplimentare. Asta pentru a răspunde la întrebarea doamnei Cornelison. Și am spus asta în baza unor criterii foarte clare. Înțelegeți foarte bine că aceste lucruri nu se pot spune direct în regulament, ci mai degrabă în cadrul strategic. comun. De asemenea, considerăm că fondurile pentru cooperarea transfrontalieră ar trebui să fie crescute și asta în conformitate și cu propunerea făcută de Comisia Regii. Eu uh, am sugerat ca ponderea acestor fonduri să uh, crească de la 3 la 7%. Sigur, am spus până la 7%, asta nu înseamnă că trebuie să fie fix 7%. Sigur că totul depinde și de posibilitatea țărilor uh, cantitatea să utilizeze acești bani. Însă, prin sporirea fondurilor pentru cooperarea transfrontalieră, am putea pregăti uh, statele mai bine. Ele vor avea posibilitatea să împărtășească și să utilizeze bunele practici ale statelor membre în uh, utilizarea acestor fonduri de preaderare și apoi fonduri de aderare după uh, intrarea lor în Uniunea Europeană. Am vrea de asemenea să fie, mai, să fie mm, detaliați uh, și clarificați indicatorii, documentele de programare, instrumentul care trebuie să aducă mai multă mm, coerență diferitelor documente și de asemenea textul regulamentului trebuie să aducă niște obiective clare și transparente pentru alocarea fondurilor de asemenea, trebuie stabiliți indicatori clari pentru evaluarea progresului către atingerea acestor uh, obiective, indicatori pentru, de condiționalitate și indicatori de recompensare a progreselor excepționale. Sigur că salutăm uh, implicarea um, organizațiilor societății civile și uh, această implicare ar trebui să intervină în diferitele etape ale acestui ciclu. IPA ar trebui să promoveze stabilitatea și securitatea, precum și prosperitatea în țările candidate, asta dincolo de criteriile pe care ele trebuie să le îndeplinească pentru aderarea la Uniunea Europeană. Am inclus și cooperarea regională și bunele relații de vecinătate ca obiective specifice la articolul 2, precum și incluziunea socială a refugiaților și a persoanelor deplasate este o problemă, bineînțeles, mai degrabă aplicabilă țărilor din Balcanii Occidentali și mai puțin Islandei. S-au făcut și câteva modificări care să reflecte mai bine limbajul din tratat. Limbajul folosit de noi trebuie să fie coerent și trebuie să folosim aceleași formulări ca și în tratat. În cele din urmă, țările trebuie să fie evaluate conform propriilor lor merite prin aplicarea principiilor Uniunii Europene, asta la considerentul 5, am făcut o modificare și am subliniat necesitatea coordonării cu ceilalți donatori, inclusiv cu um, băncile de investiții și cu Banca Europeană de Investiții. Am subliniat acest lucru. Am vorbit și despre incluziunea socială, despre drepturile minorităților, despre încurajarea ocupării, iarăși niște aspecte care sunt legate de propunerile făcute de Comisia Ocupare, dar și care au reieșit și din numeroasele reuniuni pe care le-am avut cu factorii implicați. Și în cele din urmă am dorit ca vizibilitatea asistenței Uniunii Europene să fie întărită, un aspect care a fost deja ridicat încă din prima etapă a discuțiilor. Acest lucru se referă și la uh, celelalte instrumente. Comisia ar trebui să facă mai multe eforturi pentru ca asistența europeană și eforturile făcute de țările beneficiare să fie mai vizibile, nu numai în țările beneficiare, ci și la nivelul Uniunii Europene. Și doresc să mulțumesc Comisiei pentru sprijinul în, pe care ni l-a acordat în pregătirea documentului, au fost tot timpul disponibili să ne furnizeze clarificări și explicații și cred că am înțeles foarte bine că Parlamentul este de partea Comisiei uh, pe această temă. Și cum avem uh, obiective și priorități comune, considerăm că Parlamentul și Comisia pot să obțină împreună mai mult mai multe beneficii prin intermediul IPA. Nu știu uh, ce se întâmplă exact la Consiliu, însă înțeleg că nu ne vom lovi de probleme insurmontabile între Parlament și Consiliu, sigur cu condiția să se rezolve problema actelor delegate. Mulțumesc, domnule Vigenin. Acum Domnul Lenski, uh, raportor din umbră de la PP, doamna, îmi cer scuze, de la PP. Mulțumesc, uh, dragi colegi. Îi mulțumesc domnului Vigenin pentru proiectul său de raport cu privire la um, propunerea IPA 2. Cred că a abordat foarte bine um, propunerea și a mers pe un drum uh, absolut corect din punct de vedere al um, comisiei noastre. Uh, eu cred că este nevoie de o corelare mai clară între obiectivele asistenței și rezultatele obținute de către țările beneficiare. De asemenea, insist pe o coerență și o complementaritate a fondurilor europene, a fondurilor de la statele membre și de la ceilalți donatori pentru a ne asigura că garantăm cea mai bună valoare adăugată pentru banii contribuabililor noștri, mai ales în aceste vremuri dificile. În regulamentul comun de implementare, în conformitate cu acest regulament comun de implementare, insist asupra uh, Um, coordonării politicilor Uniunii Europene cu politica de extindere. Mă bucur să văd că domnul Vigenin a inclus deja o parte din sugestiile mele în proiectul său. În calitate de raportor din umbră pentru Comisia AFET, voi analiza următoarele aspecte. În primul rând, voi explora crearea acelei rezerve de performanțe pe care o susțin și care ar trebui să uh, Uh, se bucure de uh, un procent garantat de 5%. În al doilea rând, mă voi concentra pe ciclul de viață al criteriilor de alocare al fondurilor, al fondurilor de preaderare. Pentru mine, condiționalitatea este o bună inovație a regulamentului, aducându-se uh, Mm, lecțiile învățate din perioadele de extindere anterioare în conformitate și cu celelalte instrumente uh, de acțiune externale uh, Uniunii Europene. Parlamentul European ar trebui să aibă un rol mai important prin garantarea utilizării actelor delegate pe întreaga durată a instrumentului. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc și domnului Vigenin pentru un raport deosebit de complet. Mulțumesc, stimată colegă. Acum domnul Cacin. Dear dear Chair, Mulțumesc, domnule președinte. Stimate coleg, raportor, dragi colegi, avem un text cu mult uh, mai bun decât propunerea comisiei. Cu astfel de revizuire IPA și-ar îmbunătăți plus valoarea și mă bucur să văd că raportorul a fost foarte atent în ceea ce privește non-discriminarea, protecția minorităților și combaterea crimei organizate și a corupției. Sunt de acord cu insistențele raportorului de a avea niște indicatori de performanță. Într-adevăr, ar trebui să putem controla în mod obiectiv cum anume asistența noastră ajută, ajută țara respectivă să adere. În ceea ce privește alocarea de fonduri pentru a combate schimbările climatice, vreau să vă reamintesc cât de grea a fost iarna trecută și ce greutăți economice am avut și cât de mulți cetățeni și-au pierdut viața, mai ales uh, cetățeni în vârstă. Asta înseamnă că trebuie să ne adaptăm cât mai repede. Și acum acceptăm cu toții faptul că nu putem vorbi doar de atenuare, e nevoie de mai mult. Prin fondurile IPA putem lansa eforturi în aceste domenii, în acest domeniu. Și în ultimul rând îi cer raportorului să ne confirme, să ne lămurească de ce Amendamentele sale privind actele delegate depășesc propunerea făcută de comisie. Cred de asemenea că Parlamentul ar trebui să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește actualizarea țărilor beneficiare. Însă în considerentul 14 nu se spune acest lucru, ceea ce e oarecum neobișnuit. Avem nevoie de un instrument eficient și flexibil, însă Parlamentul trebuie să fie implicat în decizii precum cine anume primește această asistență. Dacă Parlamentul este lăsat pe din afară, înseamnă că lăsăm pe cetățeni pe din afară și din punct de vedere politic așa ceva e greșit și inacceptabil. Cel puțin Comisia AFET ar trebui să fie implicată direct, iar Comisia nu poate hotărâ cine poate fi adăugat pe listă fără avizul și acordul Parlamentului European. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, mai aveți întrebări? Nu? Îi dau cuvântul domnului Andrelis, reprezentantul Comisiei. Îmi mulțumesc foarte mult. Sunt mulțumit domnului Vigenin pentru cuvintele de laudă pe care le-a avut față de documentul comisiei. Mulțumesc dumnealui și celorlalți, uh, celorlalți raportori din umbră cu care am avut niște discuții foarte constructive. Într-adevăr, încercăm să tragem învățăminte de pe urma celuilalt instrument pentru a-l flexibiliza și simplifica și de aceea avem discuțiile de astăzi. E drept că e pentru prima oară când Parlamentul este implicat în procesul legislativ la acest instrument, însă întotdeauna Parlamentul a fost asociat la uh, lucrările privind utilizarea, documentul de strategie, precum și elaborarea instrumentului. Și în 2010 știți că am colaborat cu membrii ai Parlamentului în ceea ce privește cooperarea transfrontalieră. Ce vedem în general în propunerea raportorului? Și anume că extinde propunerea comisiei, respectă structura și spiritul acestea, pur și simplu concretizează mai mult lucrurile, asta face. Nu pot să nu fiu de acord cu așa ceva. Sunt de acord cu modul în care doriți să se implice societatea civilă, să avem mai multă vizibilitate și așa mai departe. Principalul lucru va fi să avem, ce va cota cel mai mult uh, va fi să găsim un echilibru și în ceea ce, mai ales în ceea ce privește indicatorii privind obiectivele. E important să avem un instrument flexibil care să se adapteze la nevoile țărilor deci de aceea trebuie să vedem ce vom pune în regulament, ce vom pune în cadrul strategic și ce vom pune în documentele strategice. Două lămuriri aș vrea să vă aduc, să vă dau. În primul rând, bugetul pentru IPA. Ați menționat în raport că se crește cu 23% bugetul IPA față de ultimul cadru financiar. E corect în ceea ce privește această cifră, însă vreau să vă spun că bugetul propus e bugetul pe 2013 minus Croația. Și acest uh, buget rămâne la fel și în ceilalți ani, deci e un buget stabil față de nivelul din 2013 și dacă te gândești la rata inflației, creșterea reală e de 8% în termeni reali și deci nu de 23%. Acum, în ceea ce privește colaborarea transfrontalieră, va trebui să analizăm asta și e ultimul punct la care mă voi referi. Deja am uh, investit mulți bani cu statele membre în această cooperare transfrontalieră, însă trebuie să vă spun că forma de cooperare despre care vorbim aici e doar o parte a cooperării dintre statele membre și cele din Balcan. Deci vom avea mai multe privind cooperarea transfrontalieră. Probabil că le va fi greu celor șase țări să investească, deoarece e nevoie de cofinanțare din partea celor șase state membre care au uh, graniță comună cu Balcanii Occidentali și va fi și o problemă legată de capacitatea de absorție din regiune. Deci va trebui să vedem cât de fezabilă e o astfel de propunere la urma urmei. Vă mulțumesc și cu nerăbdare așteptăm să colaborăm la fel de eh, fructuos și pe viitor. Domnule Vigheneni, pe scurt, vreau să le mulțumesc raportorilor din umbră pentru intervenții. În următoarele săptămâni, înainte de termenul pentru depunerea amendamentelor, de încheiere acestui termen, voi vedea ce anume poate fi îmbunătățit. ce vrem să pretăm un document cât mai complet întregului Parlament din partea Comisiei noastre. Înțeleg ce spuneți în, loc, în legătură cu intervenția doamnei Menschi. Rezerva de performanță. Cred că am introdus ideile de la Comisia Bugetară în mod corect, însă mai putem discuta despre asta. Și acum condiționalitatea și criteriile. Aici am putea avea un limbaj mai uh, răspicat, însă în principiu această chestiune se oglindește bine în amendamentele pe care le-am înaintat, însă în orice caz putem analiza din nou lucrurile. Referitor uh, la spusele domnului Cacin, lista de țări beneficiare. Eu înțeleg că se propune ca anexa să fie un act delegat. Asta propune Comisia, deci Parlamentul nu va putea propune modificări. E o soluție relevantă, însă am putea discuta din nou despre asta. Și referitor la schimbarea climatică, putem discuta mai mult despre asta, însă, în general, Majoritatea Parlamentului susține această idee și nu cred că putem trage niște concluzii doar în urma unei uh, ierni uh, foarte friguroase. Dacă spunem însă că un anumit procent din fonduri care au de a face nu exclusiv cu schimbarea climatică, am avea o formulare corectă, după părerea mea, care respectă și ideile comisarilor uh, responsabili în acest domeniu. Indicatorii de performanță. Am uitat să vă spun că pe lângă acești indicatori de performanță propunem ca sistemul IPA propunem să se includă și evaluările de impact în uh, rapoartele de progres anuale făcute de comisie. Deci sper să fie de acord comisia să vedem în ce măsură asistența oferită de acest instrument a dus la progrese pe calea aderării acelor țări care beneficiază de fonduri. Voi discuta și cu ceilalți raportori din umbră care nu au putut să fie aici. Îmi cer scuze pentru întârziere. A fost o zi cam uh, ciudat. Astăzi a avut loc și forul UE uh, A trebuit să fiu și la Comitetul Regiunilor. Poate că am greșit când am calculat eu de cât timp aveam nevoie pentru a ajunge aici, să îmi cer scuze încă o dată pentru întârziere. Vă iertăm! Însă data viitoare să fiți mai atente. Vă reamintesc, termenul pentru amendamente este 14 iunie la prânz. Următorul punct de pe ordinea de zi, recomandarea adresată Consiliului privind cea de-a 67-a sesiune a adunării generale a Organizației Națiunilor Unite. Domnul Lambsdorff este raportor Dezbaterea e cea de-a doua privind recomandarea adresată Consiliului. În jur de 136 de amendamente au fost uh, înaintate la proiectul de recomandare, iar colegul Lansdorf a discutat și a ajuns la 10 amendamente de compromis cu colegii. Pentru a îmbunătăți mai mult textul și pentru a oferi mai multă consecvență. Mulțumesc. În primul rând, mulțumiri raportorilor din umbră și tuturor colegilor pentru munca excelentă. Le mulțumesc și celor din partea grupurilor. Da, a fost un număr destul de mare de amendamente eu unul am înaintat câteva amendamente, deoarece din cauza limitărilor pe care le avem la redactarea unei astfel de recomandări, unele chestiuni nu au, pot, nu au putut fi suficient de bine acoperite. De exemplu, conferința de la Rio, care are loc acum. În ceea ce privește amendamentele de compromis, se referă mai mult la chestiuni asupra cărora există un consens larg. Responsabilitatea de a proteja justiția internațională, conflictele, de asemenea niște chestiuni de mediu, cum ar fi conferința de la Rio și ceva ce e important atât pentru colegii de aici și pentru cei de la DEVE, procesul post-2005 în domeniul de dezvoltare ale mileniului. Știți că aceste obiective au avut mult succes în a galvaniza, în a cataliza sprijinul comunității internaționale. Sunt niște obiective ușor de comunicat și de explicat. Cu raportorii din umbră am avut mai multe discuții, um, cum ar fi cea pe marginea sugestiei făcută de Brazilia pentru a avea o dezbatere privind responsabilitatea și protecția. Ca să fiu sincer, nimeni nu înțelege încotro ne va duce această dezbatere, însă cred că e o dezbatere foarte interesantă și acest concept al responsabilității de a proteja elaborat în 2005, a fost foarte util în elaborarea dreptului internațional. Deci suntem puțin precauți. O altă chestiune puțin controversată care tot revine e rolul persona- parlamentelor și adunărilor regionale la ONU. Deci cum putem îmbunătăți și spori participarea parlamentară. Și aici am avut un amendament, nu avem un compromis, va fi doar un vot simplu. Votul va avea loc mâine dimineață, după cum știți. Eu am trimis deja lista de vot cu indicațiile male, mele. Ar fi bine dacă raportorul din umbră ar fi de acord cu aceste indicații. Dacă aveți întrebări privind amendamentele, sunt la dispoziția dumneavoastră. Voi conchide mulțumindu-le tuturor celor care s-au implicat în acest proces uh, și uh, țin să spun că am colaborat foarte bine. Vă mulțumesc. Acum raportorii din umbră. Doamna Corina Crețu, în numele socialiștilor. Thank you very much. I would like also uh, like to thank uh, Mr. Mulțumesc. Vreau și eu să-i mulțumesc domnului Lambsdorff pentru raport, dar și colegilor socialiști mai ales doamnei Maria Muniz și domnului Iolainen. În ceea ce privește raportul, dezbaterea are loc atunci când s-au constatat din ce în ce mai multe deficiențe legate de funcționarea ONU, se aduc din ce în ce mai multe critici la adresa acestei organizații. În Siria, de exemplu, s-au uh, încălcat uh, gra- grav drepturile ale omului, am discutat asta în comisiile noastre parlamentare. Deci discuția de azi e foarte relevantă. Da, trebuie să vorbim despre o implicare mai mare a Uniunii Europene la nivel internațional, ca actor care promovează democrația și drepturile omului. E, de, e obligația noastră să o facem. Noi dorim să sporim vizibilitatea și coerența Uniunii ca protagonist global Avem nevoie de un singur mesaj european care să armonizeze poziția tuturor statelor membre și am spus de asemenea cât de important e să avem o transparență, un schimb de informații uh, mai bune la Consiliul de Securitate. În ceea ce privește maximizarea impactului asupra deciziilor uh, ONU din partea UE. Pentru a avea un nou echilibru instituțional și pentru ca o să aibă autoritatea necesară la nivel internațional, trebuie făcute reforme. Pentru a avea legitimitate, această reformă ar trebui să ofere și un loc Uniunii Europene la Consiliul de Securitate. Ar trebui să se stabilească o adunare parlamentară UE, ONU, să se crească transparența, și uh, credibilitatea sistemului de guvernanță mondială. Îi mulțumesc domnului Lambsdorff, deoarece a inclus și uh, chestiunea dezvoltării în uh, raport. Noi, Uniunea Europeană, suntem principalul donator. 40% din bugetul ONU provine de la noi. De asemenea, uh, conducem multe misiuni de pace și uh, rolul nostru care trebuie respectat. Mai aveți alte întrebări? Nu? Domnul Lambsdorff. Le mulțumesc colegilor. Deci votul va fi mâine. Colegii ar trebui să înțeleagă că prin votul de mâine recomandările vor fi uh, considerate ca fiind adoptate cu excepția cazului în care vreun grup înaintează un amendament, să nu cred că va fi cazul. Asta e bine, deoarece mai avem timp, mai e încă o lună pentru ca acest proces să aibă loc și la Consiliu și dacă vom adopta textul, îl vom putea prezenta Consiliului la grupul de lucru înainte de organizarea acestei adunări. What to do? Ce e de făcut? Vreți să interveniți, domnule Prână? But uh, we already had the conclusion of the rapporteur. Deja au fost concluziile raportorului. Domnul Lambsdorff. Consider că <laughs> acestea sunt concluziile, nu? Sau suntem în faza intermediară? Domnul Preda. Domnule președinte, îmi pare rău că am uh, întârziat uh, la discuție. Aș vrea să spun însă că am avut o colaborare foarte bună cu domnul uh, uh, Lambsdorff. Sper că și uh, domnia sa împărtășește um, această opinie. Deși dacă, sigur, mă uit pe lista de vot pe care ne-a trimis-o ieri după amiază, observ că um, domnul Lambsdorff este împotriva unui număr important de amendamente pe care le-au depus membrii grupului meu, dar în fine, sigur, înțeleg uh, diferența de perspectivă. Um, voi sprijini, uh, uh, în schimb, majoritatea punctelor de vedere ale raportorului, ale domnului Lambsdorff, așa cum transpar ele din lista de vot. Um, din păcate nu voi putea sprijini nici eu, nici membrii grupului PPE Uh, compromisurile uh, numărul opt și uh, respectiv zece. Aceste texte de compromis acoperă amendamente depuse de colegii din alte grupuri politice și niciunul dintre membrii PPE nu s-a arătat dispus să susțină vreunul dintre aceste amendamente, așa că nici compromisul ca atare nu poate fi susținut. Mai mult decât atât, aș observa că textul compromisului opt nu corespunde poziției adoptate de Parlamentul nostru chiar săptămâna trecută, atunci când am votat uh, rezoluția referitoare la propunerea de directivă a Consiliului uh, privind sistemul comun al taxei pe tranzacție financiare. Și am în vedere aici, în primul rând, considerentul uh, unu. Aș vrea de asemenea să menționez și amendamentele 135 și 136, Um, depuse de deputai din mai multe grupuri politice, um, amendamente care se referă la instituirea unei adunări parlamentare a naiunilor Unite, având în vedere că nici raportorul, nici ceilali raportori din umbră nu au susținut aceste amendamente, am propus uh, autorilor o soluie de compromis și anume adoptarea ca amendament oral a textului Uh, and paving the way in the long run for the establishment of a United Nations Parliamentary Assembly, însă nici această soluție nu a fost agreată de toți semnatarii celor două amendamente um, și de aceea mă văd nevoit să mențin votul împotriva acestor uh, uh două amendamente, 135 și 136. Am făcut de asemenea două cereri de vot separat pentru paragraful aa ultima parte, și pentru amendamentul 122 depus de uh, uh, raportor. Încă o dată, la final a vrea să-i mulțumesc domnului Lambsdorff pentru felul în care am lucrat, ca i anul trecut, uh, pe această materie. Mulțumesc. Next speaker, Mr. Leinen, please. Următorul vorbitor, domnul Leinen. Vă rog. Da, Alexander Lambdor tocmai a pierdut meciul de fotbal din uh, fața Parlamentului, însă oricum acest raport îl câștigă. Cu toate acestea, revin uh, la amendamentul pe care l-a înaintat cu ceilalți. Uh, anul trecut și în acest an, încă o dată, pentru o democratizare a ONU cu o mai mare participare a parlamentelor. Subiectul este unul care va reveni, deoarece e unul de interes considerabil. Nu pot să înțeleg însă că anul trecut uh, s-a bucurat de o majoritate considerabilă pentru adunarea parlamentară cu o reacție la nivel mondial. Pot să vă spun că în urmă cu 40 cu 14 zile în uh, New Delhi s-a organizat o conferință unde 50 de membri ai Parlamentului uh, indian au înaintat aceeași cerere. În Senegal, nu doar Parlamentul, ci și președintele și uh, noul ministru de externe. Ar fi așadar o suminare a poziției noastre ca Parlament European dacă în acest an am respinge aceste uh, amendamente 135 și 132. Înseamnă că nu s-ar fi schimbat nimic de anul trecut. 135-136 așadar. Sunt de acord cu Alexander în toate chestiunile, însă el este un diplomat și înțeleg diplomații acestora nu le prea plac parlamentele. Am vorbit și cu alți diplomați, acestea sunt îngroziți când vine vorba de parlament. Cu toate acestea, reprezentanții poporului uh, trebuie să își facă vocea auzită în uh, instituțiile internaționale și timpul va veni și pentru acestea. IPU este o adunare IPU este o adunare foarte importantă, are deocamdată un statut de observator, ca și Greenpeace. E ridicol. E ridicol faptul că Parlamentul are un statut de observator la ONU. Observă și poate că, poate că îndrăznește să ia cuvântul odată, dar e ridicol că ne aflăm în această situație. Uh, De exemplu, Parlamentul din America Latină, Parlamentul African, acum în India, toate promovează această solicitare. Iar uh, dacă mâine, de exemplu, nu va avea succes, atunci ne aflăm pe un curs în zigzag, unde dăm dovadă de incoerență și rog colegul Preda să se gândească dacă nu putem elabora o formulare mai bună care să se bucure de um, aprecierea majorității. În acest an suntem împotriva ceea ce anul trecut am considerat bun nu prea e logic. Există persoane nou venite care nu prea au habar referitor la ce s-a întâmplat înainte și nu fac decât uh, să aducă înapoi uh, poziția Parlamentului. Eu personal mă opun. Următorul și ultimul vorbitor, doamna Lockbiller, din partea verzilor. Vă rog. Vă mulțumesc, îmi cer scuze că am întârziat. Raportorul nostru din umbră este Francisca Bradner, dar cred că pot să-mi prezint și perspectiva mea. Pot să vă spun că e foarte bine că s-a ajuns la amendamentul de compromis 3. Acest lucru subliniază rolul femeilor în punerea în aplicarea securității și a păcii, de asemenea amendamentul 5 referitor la asigurarea păcii, o parte din amendamentele noastre au fost eh, introduse aici și alte amendamente de asemenea pe care, din cele pe care le-am înaintat cred că adesea se ține cont de ceea ce care este părerea noastră referitoare la problema drepturilor omului. Vă mulțumesc pentru raport. Mulțumim, spune domnul președintele. Colegul Lamstop dorește să intervină? Da, dați voie să vă spun că îmi plac parlamentele. Am fost un diplomat. Astăzi sunt un jucător de fotbal care a pierdut în fața Portugaliei dar câștig raportul. Un lucru satisfăcător, dar. În ceea ce privește observația domnului Preda, amendamentul de compromis 8 și 10, PPE-ul ne-a informat că nu considerau că erau reprezentați uh, corespunzător în acest amendament de compromis și că vor înainta alte amendamente. Am verificat și cu ceilalți raportori din umbră. Vom vota, în deosebit ceea ce privește guvernanța mediului și um, și alte probleme. La 22 trebuie, la 122 trebuie să privesc mai îndeaproape în ceea ce privește adunarea parlamentară a ONU referitor vis-a-vis -vis de consolidarea democrației la ONU, deoarece cele două chestiuni nu sunt uh, identice, cred că trebuie să ținem cont de mai multe lucruri. În primul rând, acest parlament uh, poate decide uh, referitor la aceste subiecte când le discută, așa cum a spus Codena Adenauer odată, nici măcar uh, oponentul meu politic nu mă poate împiedica să devin mai inteligent pe zi ce trece. Dacă în acest an avem un vot care are un alt rezultat, arată că purtăm o dezbatere vivace și e o dezbatere foarte intensă. Uh, sunt de acord cu uh, 99% din deciziile care privesc ONU. E o mică problemă asupra care nu suntem de acord. Eu cred că dacă am creat o adunare ONU, am vedea două lucruri. Că această adunare ar trebui să se bazeze pe Carta ONU, inclusiv articolul 2. Acest lucru înseamnă că trebuie să respectăm egalitatea între membrii, între națiunile membre. Acest lucru înseamnă că fiecare stat poate desemna uh, ceea ce consideră a fi Parlamentul său să participe. Ar fi reprezentat inclusiv Parlamentul Siriei, Congresul Popular din China, adunarea poporului din Corea de Nord și așa mai departe. O mică parte a parlamentelor din lume este aleasă conform procesului democratic pe care noi îl considerăm adecvat. Prin urmare, crearea unei adunări a poporului la ONU nu duce neapărat la un caracter democratic. În al doilea rând, îndeose pentru Parlamentul European va fi o situație extrem de grea, deoarece, după cum am spus la articolul 2, acesta se referă doar la statele membre ONU și la statutul lor suveran în cadrul sistemului. Conform acestei logici a ONU, noi nu suntem un parlament suveran, deoarece Parlamentul European nu e un parlament al unui stat. UE nu e membră a ONU. Noi, ca Parlament, am fi în afara acestui proces și am venit să batem la ușa unei astfel de adunări pentru a cere un statut de observator. Un lucru care, uh, dumneavoastră, în uh, contextul IPU, îl considerați uh, ridicol. Cred așadar că și din perspectiva democratică, o perspectivă mai generală, dar și din punctul de vedere instituțional al acestui Parlament, nu um, am fi bine inspirați dacă am continuat să insistăm asupra acestui subiect. Cred că dacă am aborda alte căi, am avea mai mult succes. Parlamentul european s-a bucurat de o primire pozitivă de parten- din partea partenerilor noștri și uh, am primit de asemenea un răspuns încurajator din partea Serviciului de Acțiune Externă. Am putea concepe de asemenea consolidarea aspectului parlamentar, numai că ca delegațiile naționale care merg la această adunare să includă eurodeputații. Nici o delegație niciunei delegații nu i se interzice acest lucru. Se poate face acest lucru și poate chiar delegația UE poate include în acest an sau anul viitor un eurodeputat. Cred așadar că există mai multe căi pentru a consolida aspectul parlamentar al activității ONU, fără a fi nevoie să mergem până la a crea un uh, lucru care, după părerea mea, e o instituție prea puțin democratică și foarte scumpă. Iată de ce, cred că ar trebui să continuăm pe calea soluțiilor alternative pe care le-am elaborat cu succes. De asemenea, consider că, pe termen lung, consolidarea IPO reprezintă o cale bună de asemenea, articolul 25 al cartei îngreuna un pic uh, situația, deoarece parlamentele sunt subsidiare guvernului, însă consolidarea PIU cred că e o soluție mai rezonabilă. Nu cred că ar trebui să fie însă singurul lucru pe care îl facem pentru a consolida participarea Parlamentului. Dați-mi voie să conchid pentru a vă, prin a vă spune că îmi plac Parlamentele, îmi place activitatea pe care o realizăm aici, după cum puteți vedea, suntem de acord asupra multor uh, subiecte, dar există și subiecte asupra cărora nu putem fi de acord. Eu rămân însă la părerea mea că trebuie să votăm împotriva 135 și 136 și rămâne de văzut cine va câștiga mâine. La fotbal a fost Portugalia, dar să vedem ce se va întâmpla mâine. Mulțumim! Dați-mi voie să fiu uh, complet de acord cu dumneavoastră. Domnul Leinen dorește cuvântul. Putem să-i dăm încă cuvântul? Nu știu. Da, vă rog. Doar câteva cuvinte. Pentru că nu putem relua discuția, știu. Da, l-am a pierdut 4 la 2 la fotbal, acum trebuie să câștige 5 la 1, altfel nu se consideră un scor egal. Oricum, Alexander, mă surprind, mă uimesc argumentele tale. O delegație din partea Parlamentului European uh, a fost uh, trei zile la New York și am fost cu tine acolo de două ori. să aduci acest lucru ca argument împotriva organismului parlamentar care o monitorizează de-a lungul anului activitatea referitoare la problemele de interes global. Nu mi se pare că e un argument justificat. Consolidarea IPU, da, nu mă opun, însă IPU are o altă natură. Nu va fi un uh, organism parlamentar al ONU, ci unul din Geneva care trimite de asemenea uh, Uh, o delegație timp de trei zile la New York. E cu totul altceva. Au atât de multe alte probleme pe care le gestionează încât nu vor fi niciodată un organism care se concentrează asupra ONU. Iată de ce nu e o alternativă viabilă. Nu e vorba de articolul 2, ci poate de articolul 22 pentru a crea un organism. Se poate decide acest lucru um, prin decizie majoritară, dar sunt detalii. Uh, Cred că ar trebui să lăsăm uh, deschisă posibilitatea reformării ONU. E vorba de probleme foarte importante care se, sunt tot mai aproape de viața zilnică a cetățenilor. Acesta nu vizează doar diplomații sau directorii executivi și dacă uh, încercăm ca, pe lângă adunarea generală a guvernelor de la ONU, să introducem și o reprezentare a parlamentelor, atunci te opui unei reforme a ONU. Mă opun aceste abordări, știu că e o abordare a diplomaților, cărora nu le plac parlamentele, îmi cer scuze, într-un fel sau altul ești influențat de aceste lucruri. Dați-mi voie doar să revin, spune domnul Lansdorf, dar câteva secunde, da, da. Nu e vorba doar de delegația AFET. Uh, E delegația care merge în mod regulat, dar și subcomitetul DROA merge la Consiliul referitor la drepturile omului. Colegii noștri de la DEVE interacționează cu ONU referitor la obiectivele de dezvoltare ale mileniului. Există și alte comisii care merg la New York. Există și um, un alt lucru. ăsta. Chiar și UNPA nu ar putea să facă acest lucru. Cred că ar trebui să lăsăm lucrurile deocamdată așa cum sunt și să vedem care este rezultatul votului de mâine și ce se va întâmpla după aceea. Mulțumim! Vom vota la 11.45. Acum vom avea o pauză de 15 minute până la 5 și jumătate. aici mai Bine, colegi. Dragi colegi, avem astăzi plăcerea de a avea cu noi ministrul pentru afaceri externe și integrare europeană a Moldovei, domnul Iurie Leancă, sper că am pronunțat bine. Vom face acum un schimb de opinii. O salutăm pe doamna Macovei, care este președinta Comisiei de Cooperare Parlamentară între Uniunea Europeană și Moldova. Vom începe imediat. Anul a început bine pentru Moldova. Au av- pe 16 martie au avut loc alegeri prezidențiale. S-a a fost ales președintele Timofte, a pus astfel capăt crizei cu care se confrunta țara, a început uh, procesul de cooperare între Uniunea Europeană și Moldova și s-a uh, început cooperarea comercială, îndeoseb zona de liber schimb, uh, destul de amplă și profundă. Dialogul referitor la vize continuă și raportul uh, din partea Comisiei este unul pozitiv Negocierile continuă la nivel formal. Raportul publicat de Comisie pe 15 mai semnalează progres aproape în toate domeniile, cu toate că semnalează întârzieri în adoptarea unei bune părți a legislației și unui număr considerabil de probleme de punere în aplicare, de realizare a obiectivelor convenite. În raportul său, Comisia invită Moldova să facă eforturi suplimentare în sectorul justiției, în reforma sectorului justiției, de a continua dialogul pentru a stabili niște mecanisme pentru a pune în aplicare uh, crearea de încredere și activitățile menite să creeze încredere și atenție acordată administrației publice. Săptămâna trecută la Bruxelles a avut loc cea de-a treia întâlnire în cadrul dialogului referitor la drepturile omului Uniunea Europeană-Moldova. Aici, unul din uh, principalele puncte de discuție a fost legislația împotriva discriminării. Eu am să închei aici. Uh, Vom, uh, vă dau cuvântul, vă ascultăm cu mare plăcere. Vă mulțumim. Thank you very much, Mr. Chair. Uh... Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dați-mi voie să încep uh, prin a-mi exprima recunoștința de a putea să mă aflu astăzi aici și să mă adresez membrilor acestei comisii referitor la situația din Moldova și din regiune, abordând provocările cu care ne confruntăm și să vă prezint, bineînțeles, perspectiva asupra relației UE-Moldova. Mă bucur să-l văd pe domnul Buzek printre cei prezenți și aș dori să vă mulțumesc pentru rolul dumneavoastră în uh, situația, în progresul pe care l-am realizat, avem acum un președinte și putem beneficia din plin de oportunitățile care ne le stau la dispoziție. În același timp, aș dori să mulțumesc doamnei Monica Macovei pentru activitatea excelentă depusă în calitate de președinte al Comisiei Interparlamentare. Îi uh, salutăm sprijinul, îi mulțumim pentru îndrumarea oferită și Mă bucură să văd sprijinul din partea eurodeputaților din partea țărilor membre ale UE. Mă gândeam, domnule președinte, atunci când uh, am venit, că uh, în urmă cu trei ani mă aflam în această sală, în uh, luna mai 2009, imediat după alegerile din aprilie. E o coincidență interesantă să fim chiar aproape la trei ani după aceea, trei ani uh, de când coaliția noastră e la putere, Alianța pentru Integrare Europeană, și mă gândeam la progresele pe care le-am realizat în acești trei ani, să analizăm îndeosebi obiectivele și prioritățile guvernului uh, din Moldova. Aș dori să vă reamintesc unde ne aflam în urmă cu trei ani. Eram o țară cu o guvernare autoritară, Eram o țară pe o traiectorie descendentă în ceea ce privește libertatea instituțiilor. Eram uh, o țară care folosea instrumente represive și resursele administrative erau folosite nu doar pentru a combate opoziția, ci și pentru a îngrădi drepturile fundamentale și drepturile omului. Era o țară în uh, criză cu cei doi vecini ai săi, România și Ucraina. O țară aflată oarecum într-o relație suspendată cu UE, deoarece guvernul comunist de atunci le a introduce viză pentru cetățenii români, adică pentru cetățenii europeni, și era o țară care, într-o anumită măsură, se autoizola. Acest lucru se reflecta și în instituțiile noastre financiare. În iunie 2009 nu prea am reușit să facem mare lucru. Era o țară care era pe o pantă descendentă din punct de vedere economic. Deficitul nostru era de minus 16% referitor la comparat cu PIB. Și înregistrăm o scădere economică de 7%. Care este situația noastră astăzi? Pentru a răspunde la această întrebare, colegii noștri de la Open Society Foundation, Fundația pentru o Societate Deschisă, mm, au elaborat acest document, un document care arată foarte bine unde e Moldova astăzi. E vorba de uh, un uh, indice al integrării europene. Se realizează o analiză parțială a celor șase țări, membre ale parteneriatului estic, și efortul acestora de a crea o societate democratică. cum respectă astfel valorile fundamentale ale unei societăți libere. Mă bucur să văd că Moldova se află pe locul fruntaș. Dați-mi voie să vă reamintesc că în 2009, într-o anumită măsură, Moldova se afla la margine. Uh, Înregistra indicator negativ la marea parte a criteriilor, de exemplu libertatea presei, relația, răspunsul statului în fața drepturilor uh, fundamentale ale omului. În acești trei ani, Moldova a reușit să realizeze progrese semnificative. S-a înregistrat o modificare majoră în uh, ceea ce privește funcționarea instituțiilor în uh, ceea ce privește economia și, de asemenea, relația noastră cu Uniunea Europeană a luat uh, o turnură complet diferită. Am putut uh, atinge aceste progrese datorită bunei relații și datorită deschiderii din partea Parlamentului, din partea Comisiei și din partea statelor membre. În ciuda faptului că am putut realiza progrese, am continuat totuși să ne, să ne confruntăm cu promov- provocări majore. Mă bucur că am ales uh, președintele. Timp de 970 de zile nu am avut un președinte. Cred că această situație a declanșat uh, o serie de dezbateri filozofice în anumite um, țări uh, europene, poate că instituția președintelui e una depășită și poate ar trebui să renunțăm la ea. Glumesc, bineînțeles. Faptul că avem acum un președinte aduce stabilitate înseamnă că guvernul are aproape trei ani la dispoziție până la următoarele alegeri și se poate concentra asupra unor reforme extrem de dificile, dar necesare. Dumneavoastră ați subliniat deja care sunt uh, zonele problematice, dar sunt domeniile care reprezintă prioritățile cheie pentru guvernul european. Ca și până acum, reforma instituțiilor noastre legislative, uh, continuăm să ne consolidăm instituțiile și economia reforma sectorului justiției. Toate aceste domenii cheie sunt strâns legate de relația noastră cu UE. Dacă vorbim de reforma justiției, reforma poliției, reforma procuraturii, re, reflectă efortul Uniunii Europene combaterea corupției și mai departe. Sunt toate elemente care se regăsesc în planul de acțiune prezentat de către Uniunea Europeană. Mă bucur să mă aflu la Bruxelles chiar după finalizarea așa numitei aproximări juridice. conform acestui plan de acțiune pentru vize. Știți că a fost destul de greu să depășim reticența unor segmente ale societății noastre, ale unor instituții. Cred însă că guvernul și parlamentul din Moldova au dat dovadă de curajul necesar, au dat dovadă de voința de a lupta împotriva unor prejudecăți care există și astăzi în societatea noastră și să construiască o societate mai tolerantă, mai europeană, bazată pe valorile comune pe care le împărtășim. Ne confruntăm, după cum vă spuneam, încă cu provocări în ceea ce privește dezvoltarea economică. Din păcate, conform statisticilor, Moldova este cea mai săracă țară din Europa. Am reușit totuși să înregistrăm uh, creștere economică în 2010 și 2011. Anul trecut a fost 6,4% și am reușit să reducem deficitul bugetar la 2,4%. Exporturile au crescut cu 40%. Și un lucru și mai important, Uniunea a devenit uh, cel mai important partener comercial pentru uh, Moldova, aproape 52% din comerțul nostru extern merge uh, înspre piața europeană, lucru care arată nivelul crescut de integrare al Republicii Moldovei în Uniunea Europeană. În acest an, prevederile estimează o scădere 3%. Știu că în multe țări o creștere de Ehm, e o, o cifră bună, noi însă nu ne putem permite acest lucru, deoarece baza de la care pornim e mult mai jos decât în marea majoritate a țărilor eh, din Uniunea Europeană. Ne confruntăm însă cu alte provocare, conflictul din Transnistria. Aici aș dori de asemenea să vă informez referitor la schimbările pozitive care au avut loc Acestea sunt rezultatul unui dialog constructiv între cele două părți. Doream de asemenea să-mi exprim recunoștința către partenerii noștri din UE, deoarece împreună cu aceștia am putut să creăm un mediu favorabil care să permită găsirea unei soluții durabile. E vorba de cadrul 5 uh, plus 2, putem vorbi de asemenea de asistența financiară pe care dumneavoastră ne-a spus-o la dispoziție. Suntem extrem de recunoscători. Așadar, Ultima provocare pe care doresc să o amintesc aici pentru a nu lungi prea mult introducerea este lipsa unei perspective europeană. Moldova nu este încă o țară eligibilă pentru um, aderarea la UE. Dați-mi voie însă să mulțumesc membrilor um, Parlamentului pentru rezoluția adoptată anul trecut, în septembrie. A fost uh, moment al unui organism UE important care face trimitere la articolul 49 um, al Tratatului de la Lisabona care recunoaște că fiecare țară europeană care îndeplinește anumite criterii are dreptul să uh, ceară aderarea. A fost un stimulant, o încurajare foarte puternică. Acasă încă avem o dezbatere foarte încinsă dacă vrem acest lucru sau nu, dacă avem o șansă sau nu. Uh, dacă e fezabil ca Moldova să devină o țară candidat sau nu. Și cred că acest uh, raport recunoaște că Moldova e pe drumul cel bun. E, să-i spunem așa, elevul silitor. Astfel, ne putem asigura că povestea noastră va fi una de uh, succes în um, această parte a lumii unde ne aflăm, Aici nu întotdeauna se înregistrează această dinamică pozitivă. Astăzi am discutat cu doamna comisar Gheorgheva și uh, am ajuns la concluzia că de multe ori uh, reușim să generăm noi dezastre uh, și nu trebuie neapărat să ne confruntăm cu cele din alte părți ale lumii. Noi dorim să ne asigurăm că nu suntem doar europeni în aparență, ci și în fond și că adoptăm tot mai mult, îmbrățișăm valorile europene. Este foarte important pentru noi acest lucru să primim uh, perspectiva europeană, deoarece atunci încrederea în forțele noastre proprii va crește și mai mult. Și atunci, încă o dată cu sprijinul dumneavoastră generos, vom putea extinde zona de stabilitate a UE mai mult înspre est. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, aștept bineînțeles cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră însuflețită. Dau acum uh, cuvântul uh, doamnei Macovei, președinta delegației. Vă rog. Ce? Um... Vă mulțumesc, domnule președinte. Leancă. Îmi face o deosebită plăcere să-i urez bun venit uh, domnului uh, ministru Leancă. Lucrăm împreună de 2 ani și jumătate și mă bucur să vă spun tuturor că ieri am avut uh, o comisie de cooperare parlamentară cu Republica Moldova și am adoptat recomandări care pe care le vom monitoriza și ne vom întâlni din nou uh, în octombrie la Chișinău. Ieri uh, am auzit și opinia Comisiei pe cele trei uh, teme principale legate de relațiile între Republica Moldova și Uniunea Europeană acordul de asociere, sistemul de facilitare a vizelor și acordul de liber schimb. Și trebuie să vă spun că reprezentanții Serviciului European de Acțiune Externă, lucrea, care lucrează la acordul de asociere cu Moldova, au semnalat un progres foarte bun și i-am citat. Uh, toate capitolele, cu excepția unuia singur, au fost încheiate. Cel care a rămas neîncheiat este cel al mediului, dar și el va fi finalizat foarte curând. De asemenea, și în domeniul liberalizării vizelor și în domeniul negocierilor pentru acordul de liber schimb, progresele sunt pozitive. Se pare că toate aceste reuniuni și toți acești uh, tehnicieni care au venit să ne vorbească despre stadiul negocierilor, despre unde erau lucrurile acum trei ani și despre unde sunt ele acum, uneori spunând chiar că autoritățile din Moldova uh, se mișcă prea repede <laughs> pentru noi. Așadar, uh, reiau um, toate aceste um, reuniuni ne-au arătat că progresele există și trebuie recompensate pe principiul mai mult pentru mai mult. Și consider că nu trebuie să luăm toate țările din Est uh, la pachet, ci să ne uităm la nivel individual, la meritele fiecăreia. Cred că așa facem și în viața noastră de zi cu zi, în orice situație, nu? Da, mai sunt lucruri de făcut, dar am încredere că veți continua așa cum ați acționat și în ultimii trei ani, acum chiar și cu un președinte ales. Și o recomandare pe care noi am făcut-o și care este prezentă și în ultimul raport de țară uh, se referă la retragerea trupelor rusești din Transnistria și înlocuirea acestora cu uh, trupe civile de poliție civilă ale Uniunii Europene. Am făcut această recomandare deja și ieri. În plus, uh, trebuie retrase și echipamentele militare și munițiile de acolo. Am ridicat și necesitatea reformării serviciilor uh, de informații, sigur cu sprijinul statelor membre. Uh, pentru ca aceste servicii să atingă standardele Comisiei Comitetului European privind serviciile de informații, un lucru care oricum va fi în beneficiul Republicii Moldova. Mă opresc aici și voi lăsa pe colegii mei să adreseze întrebări. Next speaker. Următorul vorbitor, Sir Graham Watson, care nu este prezent. Domnul președinte Buzek, aveți cuvântul. Uh, congratulations. Felicitări, în primul rând, domnule prim-ministru ajunct, pentru tot ceea ce s-a întâmplat în țara dumneavoastră în ultima vreme. Dumneavoastră aveți o țară model în ceea ce privește partea de răsărit a continentului nostru. Asta din perspectiva noastră, însă nu vrem să vă forțăm cu nimic. Totul trebuie să fie decizia dumneavoastră. Dacă vreți să schimbați ceva, o faceți. Însă, în orice caz, noi ne așteptăm la schimbări, însă deciziile ar trebui să vă aparțină. Noi ne-am dorit să existe o compatibilitate între sisteme și spunând că sunteți o țară model, mă refer, de exemplu, la organizarea de alegeri liberi. Alegerile dumneavoastră au fost într-adevăr libere, au fost recunoscute ca atare. Poate că au existat tulburări, oriunde în lume există așa ceva, însă dacă e să comparăm toate țările din parteneriatul nostru de est, putem spune că dumneavoastră sunteți probabil pe locul 1 și asta e foarte important, deoarece ați pus o întrebare, care e calea dumneavoastră către Uniunea Europeană? Eu văd două obstacole, întrevăd două obstacole pe viitor și aș vrea să pun întrebări în legătură cu acestea. În primul rând, cât de dispuși sunteți să continuați pe calea reformelor? Aveți un program serios de reforme pentru următorii doi ani și jumătate, deoarece știm foarte bine că astfel de reforme ar putea fi foarte dureroase pentru cetățeni. Dacă sunt uh, reușite, sunt și dureroase. Deci sunteți gata să vă asumați acest risc? Sistemul judecătoresc, sistemul de pensii, forța de muncă, piața de muncă, de asemenea tot ceea ce are legătură cu armonizarea sistemelor uh, moldovea și a celui comunitar, doar ce dumneavoastră alegeți să vă apropiați de Uniunea Europeană. Deci asta e calea pe care vreți să o urmați și știm că nu e ușor. Știm asta din propria experiență în multe țări ale Uniunii Europene. Și a doua întrebare, dumneavoastră v-ați referit puțin la asta, e o chestiune foarte importantă. S-au registrat multe progrese recent în legătură cu Transnistria. Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Ca ministru de afaceri externe, nu ca prim-ministru adjunct, uh, Aș vrea să vă întreb următorul lucru. Ce credeți despre viitorul negocierilor în formatul 5 plus 2? Ce credeți despre relațiile dumneavoastră cu Ucraina și cu Rusia pe această temă? Deci cum vedeți dumneavoastră întreaga problemă? Deoarece noi, Uniunea Europeană, suntem gata să vă ajutăm și sunt sigur că și uh, ONU și SUA sunt de acord să vă ajute. Deci suntem gata uh, și la negocierile ONU de la Viena s-a văzut asta. Deci ce credeți despre perspectivele în această privință, domnule prim-ministru adjunct, deoarece cred că ar putea apărea totuși greutăți pe viitor, deoarece avem și niște experiențe foarte negative în acest domeniu. Dacă vrei să te apropii din ce în ce mai mult de o țară din Europa, fără să fi soluționat pe deplin problemele legate de granițe și de noi vecini e, e greu. încă o dată felicitări. Mulțumesc. Grea întrebare. Următorul vorbitor, doamna Băsescu. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc domnule președinte. Eu doresc să vorbesc în română. Ehm, Domnule ministru de externe, doresc să vă urez și eu bun venit la Bruxelles și la Comisia AFET din Parlamentul European. Aș dori să vă întreb cum evaluați referirea făcută la Transnistria din declarația uh, summitului NATO de la Chicago, Uh, o altă întrebare ar fi ce relații aveți cu celelalte țări din parteneriatul estic și dacă acest instrument creează oportunități suplimentare pentru cooperarea regională. Vă mulțumesc foarte mult! Next speaker. Următorul vorbitor, domnul Preda. Romania. Din România. Da, mulțumesc mult, domnule președinte. Uh, Ehm, aș vrea să vă urez, eh, domnule ministru, eh, la rândul meu, eh, bun venit în Comisia noastră de Afaceri Externe și aș vrea să felicit Moldova pentru progresele făcute în ultima perioadă, ați menționat și dumneavoastră lucrul ăsta, și pentru că v-ați referit la ultimii trei ani, dumneavoastră ați introdus comparația. Prima mea întrebare vizează evenimente petrecute acum trei ani, și anume protestele din Moldova de la Chișinău din aprilie 2009. Așa vrea să știu care este uh, stadiul în care se află uh, pedepsirea celor vinovați pentru maltratarea uh, demonstranților. Nimeni n-a uitat în uh, Europa, cred, brutalitatea cu care au fost reprimate protestele pașnice uh, din acel moment și sigur că suntem curioși dacă uh, se fac uh, pași înainte, cum se spune, în uh, anchetarea acestor uh, foarte grave evenimente sau dacă rămâne așa un mister pentru secolele următoare. A doua chestiune pe care aș vrea să o abordați se referă la prognoza, am văzut foarte optimistă, a Fondului Monetar Internațional legat de creșterea economiei moldovene Aș vrea să ne dați detalii despre sursele acestei creșteri și despre performanțele economice pe care le așteptați și anul acesta și înțeleg că și uh, anul viitor uh, în Moldova. Vă mulțumesc! Another colleague from Romania. Tot din România, domnul Severin. An overdose of Romanians. Da, o supradoză de români. Sper că nu totuși. Eu mă voi adresa în engleză deoarece doresc ca și colegii să înțeleagă mai ușor mesajul meu. Oricum avem noi ocazia să vorbim în românește și alte dăți. Am auzit care sunt prioritățile dumneavoastră. Da, sunt corecte și ar trebui să fie sprijinite de noi. Însă aș vrea să vă sugerez să vă gândiți și la câteva alte priorități. În primul rând, ar trebui să încercați să creați una adevărat spațiu public în Moldova pentru a angaja întreaga societate și mă gândesc și la vârstnici, nu doar la tineri. Cu toți ar trebui să participe la dezbatere pentru a înțelege proiectul dumneavoastră de integrare europeană și de modernizare a țării. E ceva extrem de important, deci trebuie să aveți angajamentul întregii societăți eh, printr-un dialog intern și prin consolidarea așa numitei conștiințe uh, naționale, conștiința identității naționale. În al doilea rând, ați menționat problemele și provocările sociale. Eu cred că fără o abordare corectă a acestora, toate ideile dumneavoastră mărețe de reformă pot da greșe și Uniunea Europeană e răspunzătoare. Așa cred eu cel puțin. Uh, și în ultimul rând, eu cred că aveți nevoie de o strategie pentru a face față ideilor preconcepute pe care le are Uniunea Europeană la adresa Moldovei. Ați și menționat și dumneavoastră un astfel, o astfel de idee preconcepută, și anume, Moldova e țara cea mai săracă. Da, unele calcule uh, indică acest lucru, însă Moldova nu ar trebui să fie percepută doar ca țara cea mai săracă. Moldova e o țară europeană, e o țară care are ceva de oferit Europei și care poate primi ceva în schimb de la Uniunea Europeană. Și Aș vrea de asemenea să vă rog să ne dați mai multe detalii în legătură cu dezamăgirea dumneavoastră față de Uniunea Europeană. Ce anume va dezamăgi? și dat fiind că sunteți diplomat, sunt sigur că veți ști cum să reformulați întrebarea mea și că veți vorbi despre așteptările pe care le aveți de la Uniunea Europeană. Deci veți vorbi mai mult despre perspectivele europene și despre implicarea noastră pentru a soluționa conflictul din Transnistria. Mr. Schulz, the Green... Domnul Schulz, din partea verzilor, aveți cuvântul. Zum einen möchte ich mich... Înainte de toate, Aș dori să-l felicit pe domnul ministru referitor la evoluției politice înregistrate. Țara dumneavoastră a făcut progrese semnificative, recunoaștem acest lucru. Astfel, în ceea ce privește rolul dumneavoastră model, sunt un pic reticent, deoarece au existat multe țări în parteneriatul estic um, care au dat aceste semnale și cu Georgia și Ucraina am fost profund dezamăgiți. Noi sperăm că dumneavoastră veți rămâne pe acest loc și că e o evoluție irreversibilă. Aș dori să abordez pe de-o parte problema Transnistriei. Nu știu ce va aduce summitul de la Dublin, uh, Um, ne bucură faptul că aceste discuții în cadrul 5 plus 2 uh, au fost redemarate și că pe de altă parte, trebuie să privim Rusia și Transnistria ca um, din perspectiva zonei economice speciale pe care doresc să o creeze. Dumneavoastră, ce părere aveți despre această evoluție? Pe de altă parte, putem uh, observa că Rusia face avansuri în uh, direcția Moldovei și Transnistriei înspre Uniunea Euroasiatică. Dumneavoastră, cum priviți această opțiune? În continuare, dumneavoastră ați subliniat că doriți să puneți în aplicare standardele europene și că mai aveți încă de lucrat aici. Aș dori să ofer câteva puncte de sprijin. Ați vorbit despre legea împotriva discriminării. Aici, uh, orientarea sexuală nu ar trebui să joace un, uh, niciun rol, nu ar trebui să fie un pretext pentru discriminare, iar acest lucru um, se regăsește în legislația antidiscriminare UE, lucru care nu apare în țara dumneavoastră. Pe de altă parte, în uh, șase orașe, două regiuni a fost limitată libertatea de exprimare și dumneavoastră ce părere aveți față de această situație? Colegă Gomes, prego. Doamna Gomes are cuvântul. În primul rând, domnule ministru, vreau să salut progresele făcute în țara dumneavoastră. Merge microfonul, da. Și știu ce greutăți aveți și eu sper că această clasificare de care tot au abuzat unii, cum că Moldova e țara cea mai săracă, deci această intimidare, de sper să nu vă oprească niciun fel și să nu vă descurajeze. Din potrivă, eu provin dintr-o țară, Portugalia, care la rândul ei a fost considerată cea mai săracă din Europa pe vremuri. Probabil că suntem în continuare una din țările cele mai sărace, însă asta nu înseamnă că nu ni s-a îmbunătățit uh, foarte mult nivelul de trai de-a lungul anilor. Deci asta nu ar trebui să fie văzută ca un obstacol, ca un handicap, ci ca încă un impuls pentru a merge înainte. Aș vrea să vă pun o întrebare. Știu că multe din problemele și greutățile pe care le aveți uh, țin de drepturile omului și au legătură cu conflictul din Transnistria. Lucrurile s-au îmbunătățit. Am văzut un raport din partea organizației Amnesty International care recunoaște progresele făcute în ceea ce privește reforma sistemului judecătoresc. Deci e clar că e posibil să se facă progrese dacă există voință. Și în loc să vă întreb în legătură cu ceva dezamăgit în relația cu UE, deci ar vrea să pun lucrurile dintr-o, printr-o lumină mai pozitivă. Deci ce așteptări aveți? Nu doar în domeniul economic, ci și în domeniul drepturilor omului. Cum vă putem ajuta pentru a face față numeroaselor probleme din acest domeniu? Acestea țin mult de sistemul uh, judiciar, țin de libertatea de expresie, bineînțeles, de promovarea toleranței, de fapt. Colegul meu tocmai a menționat problema libertății de expresie și intoleranța față de grupurile minoritare, inclusiv față de homosexuali. Însă pe mine mă îngrijorează foarte mult și situația traficului cu ființe umane. E un domeniu în care trebuie implementate măsuri pentru a reduce fenomenul, amploarea fenomenului. Deci aș vrea să știu ce ați făcut în acest domeniu și ce anume așteptați de la Uniunea Europeană, cum vă putem ajuta. Ultimul coleg, uh, domnul Hrb. Mă iertați pentru pronunție. Da, știu că am un nume greu de pronunțat pentru străini. Voi continua însă în polonă. Domnule ministru, domnule prim-ministru adjunct, nu știu cum să vă spun. Vă voi spune prim-ministru, sună mai bine, nu? Eu unul doresc să mă alătur colegilor care v-au uh, felicitat pentru hotărârea cu care uh, duceți la bun sfârșit toate aceste transformări. Îmi aduc aminte când au avut loc alegerile de la Chișinău. Lipsea optimismul, se vedea asta peste tot. Eu am participat, am fost acolo la aceste alegeri și știu care era uh, climatul. Însă optimismul s-a născut în urma acelui pesimism. Ați dat dovadă de hotărâre, de fermitate. E clar că va trebui să faceți încă foarte multe, deoarece aveți și acest conflict uh, înghețat în Transnistria. Și situația din Transnistria e un adevărat motiv de îngrijorare. Motiv de îngrijorare și pentru uh, poporul moldovean și înțelegem cât de greu e să faci atâtea schimbări în același timp. Întrebarea mea referă la conflictul înghețat. Care credeți că sunt condițiile minime acceptabile pentru a soluționa conflictul acesta? Dacă înțeleg eu bine lucrurile, cel mai bun scenariu pentru dumneavoastră ar fi ca Transnistria să devină parte integrantă din Moldova, însă acesta ar putea fi un proces foarte îndelungat. Și în al doilea rând, Acceptarea reformelor de către opinia publică. Deja s-au referit și alți colegi la asta. Dumneavoastră vă concentrați uh, clar acum pe aderarea la Uniunea Europeană. Acesta este scopul dumneavoastră. Și știm din Polonia că oamenii vor fi de acord cu acest lucru atâta timp cât nu vor fi afectați. Însă, dacă o să crească șomajul, dacă o să crească prețurile, uh, dacă veți reforma sistemul de pensii, atunci populația începe să se îngrijoreze. Și pe baza experiențelor avute de alte țări, precum Polonia, ce anume credeți că poate fi făcut pentru a ajuta populația în această perioadă de transformări dificile? Dacă nu faceți aceasta, veți avea o cale foarte nevoioasă și dificilă către Uniunea Europeană. Domnul Schulz spunea că ne-am pus mari speranțe în anumite țări, Ucraina și Georgia, de exemplu, însă acestea ne-au dezamăgit, n-au progresat. Deci ce anume ați învățat de la alte țări? Care sunt practicile bune pe care le puteți aplica? Și de asemenea vreau să felicit și mediatorul moldovean, ombudsmanul moldovean. Acest avocat al poporului e un adevărat model în ceea ce privește schimbul de experiență și de bune practici în chestiuni cum ar fi reforma închisorilor, reforma sistemului judecătoresc. Știu că există un uh, program comun cu mediatorii din uh, Franța și din Polonia și e o adevărată reușită nu e suficient, bineînțeles, să spui doar ce vrei să realizezi. E foarte bine să înveți și de la țările care au trecut deja prin acest proces. Deci e mai ușor uneori să înțelegi atunci când alții au trecut deja prin asta. Mulțumesc! Thank you, colleagues, for your many important questions. Vă mulțumesc pentru uh, întrebările importante. Aveți 10 minute pentru răspunsuri, domnule ministru. Vă mulțumim. Uh, let me, in first place, thank you very much for Permiteți-mi să încep prin a vă mulțumi foarte mult pentru întrebări. Apreciez aceste întrebări pentru că arată înainte de toate un nivel bun de înțelegere asupra stadiului în care se află Moldova acum, interes față de Moldova și față de regiune și în același timp disponibilitatea de a ne ajuta, de a ne sprijini în fața provocărilor dificile și problemelor cu care ne confruntăm. Permiteți-mi să trec la întrebări. Doamna Macovei nu mi-a pus nicio întrebare, ci a făcut numai niște observații foarte pozitive, pentru care îi mulțumesc. Domnul Buzek a pus două întrebări, una despre capacitatea de a continua reformele. Da, aceste decizii pe care le-a luat Parlamentul vinerea trecută două legi privind nediscriminarea și cealaltă privind o instituție care să fie mai autonomă din punct de vedere al combaterii corupției, e bine, acestea creează cadrul pentru un sistem sistem independent de combatere a corupției, care să fie așadar autonom față de interesele politice. Sunt un punct de plecare foarte bun, în ciuda propagandei făcute de opoziție. Parlamentul uh, și autoritățile din Moldova și-au arătat astfel hotărârea de a merge mai departe. Ne așteaptă trei ani de muncă și sunt și am încredere că dacă profităm pe deplin de această perioadă, ținând cont că Moldova este o țară mică și acest lucru uneori este pozitiv și altor nu, ei bine, am putea să demonstrăm că suntem capabili să facem schimbări pozitive pentru cetățeni în termen de venituri, de pensii, de calitatea vieții, dar și în termeni de mobilitate, de o mobilitate crescută față, de exemplu, deplasările în țările uh, din Uniunea Europeană și o perspectivă de aderare mai clară. Așadar, acum că am obținut această stabilitate, că am depășit niște uh, momente dificile, asta nu înseamnă că hotărârea noastră slăbește. Nu ne vom axa pe domenii foarte importante și mi s-a pus o întrebare despre așteptările noastre față de Uniunea Europeană și dacă suntem sau nu mulțumiți de relațiile actuale. Să vă dau un exemplu. Republica Moldova primește aproximativ 60 de milioane de euro uh, din partea Uniunii Europene, începând cu acest an, pentru reforma sistemului judiciar. Este un element esențial, major, care ne va ajuta să progresăm. Pentru că acești bani nu ne vor ajuta numai să facem aceste reforme, ci vor fi și un mijloc de a ne obliga să ne păstrăm obiectivele și să păstrăm presiunea asupra sistemului. Presiunea reformelor. Așadar, partenerii noștri nu sunt acolo numai pentru a ne monitoriza și pentru a ne face recomandări, ci și pentru a păstra presiunea asupra noastră. Asta, sigur, într-o perspectivă europeană, dacă vom ajunge să căpătăm statutul de țară candidată, vom avea și alte resurse și cred că veți ști să ne motivați și asta va motiva de altfel Parlamentul și Guvernul să acționeze. Deci sunt convins că suntem pregătiți și suntem foarte motivați. Oricum nu avem alternative. Nu avem alternative pentru a face Moldova o țară stabilă și prosperă. Pentru că, în caz contrar, uh, moldovenii vor continua să părăsească țara, să meargă în Italia, să meargă în Spania, să-și caute o viață mai bună, slujbe mai bune pentru ei și pentru copiii lor. Deci trebuie să ne înțelegeți, nu avem alternative și trebuie să ne concentrăm pe reforme dure care vor arăta peste câțiva ani uh, avantajele cetățenilor noștri. Despre Transnistria au fost mai multe întrebări. În ce măsură acest conflict pune în pericol drumul nostru european? Care sunt progresele? Care este viitorul? și care sunt relațiile cu Uniunea Europeană, cu Ucraina și cu Rusia. În primul rând, cei care ați urmărit ce s-a întâmplat în regiune, ați văzut că este un proces dinamic. Da, suntem încă departe de găsirea unei soluții, suntem încă departe chiar de un acord pe niște principii conform cărora ar trebui să fie construită această soluție. Dar dinamica este una pozitivă. Au existat succese în implicarea în această regiune, implicarea europeană în această regiune și acum suntem mai aproape de o reintegrare a acestei părți a Moldovei în uh, restul uh, societății. Pași lenți, dar siguri. grupurile de lucru pe mm, vămi, pe educație, pe combaterea criminalității trebuie să-și reia activitatea și trebuie să arate cetățenilor de ambele părți că există un viitor pentru această țară. M-ați întrebat care sunt condițiile minime pentru o soluție, acceptabile pentru o soluție să știți că suntem destul de flexibili. Nu ne axăm pe ideea de federație pentru a, sau pentru a urma uh, exemplul britanic, nu ne axăm neapărat pe descentralizare. Încă nu știm exact care va fi statutul Transnistriei într-o, uh, într-un stat unitar și unic, Republica Moldova, dar știm că uh, prezența Transnistriei ar trebui să facă statul moldovean mai puternic, mai solid și nu ar trebui în niciun fel să ne slăbească determinarea de a deveni membru al Uniunii Europene. Orice alt tip de soluție nu corespunde uh, viziunii pe care o avem asupra dezvoltării țărilor, țării noastre. Înțelegem că a existat și cazul Ciprului, o altă țară divizată, dar pentru a primi uh, statutul de țară candidată, existența conflictului din Transnistria nu ar trebui să fie un impediment, pentru că vorbim numai despre o anumită perspectivă, numai despre un anumit proces, dar trebuie să avem încredere că momentul în care Uh, vom avea această perspectivă europeană și șansele noastre de a rezolva conflictul din Transnistria se vor um, îmbunătăți, pentru că și partenerii no- noștri își doresc o țară uh, stabilă, își doresc o țară în care cetățenii să um, aibă o viață bună. Asta și așteptăm de la Uniunea Europeană. Și aici elementul fundamental este să primim această perspectivă europeană, pentru că ar însemna un angajament din partea Uniunii Europene de a, de a sprijini Moldova în procesul de stabilizare și de depășire a, a problemelor actuale. Un răspuns și o încurajare nu numai pentru cetățenii europeni, dar și față de Um, vecinii noștri. Elena m-a întrebat despre summitul NATO. Sigur că suntem bucuroși de ce s-a întâmplat acolo și suntem interesați să păstrăm accentul uh, alianței pe conflictele înghețate, însă poate că nu s-a menționat un element acolo și anume trimiterea la prezența echipamentelor militare și a muniților care se află încă pe teritoriul Moldovei Credem că o mențiune a acestor echipamente militare ar face formularea acestei rezoluții mult mai puternică, mult mai uh, clară. M-ați întrebat și despre parteneriatul estic. Mă bucur că Comisia a ales Chișinăul ca locul primei adunări, primei conferințe uh, informale a parteneriatului uh, estic, care va avea loc în iunie. Împreună cu uh, comisarul Fiule și cu uh, echipa doamnei Ashton vom discuta despre dimensiunea multilaterală. Sunt foarte multe elemente care arată ambițiile diferite din regiune, obiectivele diferite și chiar uh, și dezastrele care s-au întâmplat ne arată că trebuie să lucrăm împreună pentru că ele nu cunosc um, frontiere. Evenimentele din 2009 sunt în continuare o pată, o rană în societatea noastră. Uh, Majoritatea cazurilor care au ajuns în fața instanței au fost apoi uh, anulate, deci trebuie să ne concentrăm pe acest mister și să ne asigurăm că el nu mai este un mister. Să știm exact ce s-a întâmplat și să avem capacitatea să-i pedepsim pe cei care au uh, comis abuzuri, acte de tortură și uh, de vătămarea demnității unor ființe umane. Despre perspectivele femeii, e bine, nu sunt chiar atât de optimiste. Numai 3%. Uh, Sperăm că vom reuși să în... avem acest procent de creștere de 3%, că vom reuși să ne modelizăm eforturile și că până la urmă obiectivul fixat va fi chiar depășit. Domnul Severin mi-a pus mai multe întrebări, uh, provocările sociale. Sigur că trebuie să ne concentrăm pe combaterea prejudecăților și sper că ne veți ajuta în acest sens. Însă astfel de rapoarte ca cel pe care l-am în față arată că, una, că Republica Moldova se descurcă bine, avansează, uh, și credem că principiul mai mult pentru mai mult ne va ajuta să ne dezvoltăm către ceea ce ne dorim și către ceea ce sper că vom obține. Dezamăgiri și așteptări. Sigur că așteptarea cea mai mare pe care o avem este să primim perspectiva europeană, posibilitatea de integrare. După cum uh, spunea și uh, Monica, s-au încheiat aproape toate capitolele, se fac progrese și la mm, liberalizarea vizelor. Credem că în următoarele luni vom avea nevoie de uh, criteriile de mm, comparație care sunt stipulate în planul de acțiune și în momentul în care vom îndeplini aceste criterii, sperăm să primim ceea ce merităm și anume cetățenii moldoveni să poată să călătorească liber, fără să li se impună niciun fel de condiții suplimentare. Și să nu ni se impună niște criterii mai grele decât cele care au fost impuse țărilor din Balcanii Occidentali. Despre acorduri de liber schimb, într-adevăr, trebuie acum să, să depășim acest stadiu și să ne concentrăm pe perspectiva aderării. Domnul Schulz m-a întrebat despre Transnistria, dacă putem să avem aici o perspectivă să creăm aici o zonă economică. Deja în Republica Moldova există uh, zone, de, uh, zone libere din punct de vedere economic și uh, nu cred că este o idee bună să încurajăm acest gen de mm, paradise, paradisuri fiscale. Uh, Până acum am apelat la mm, reprezentanții Transnistriei și am încercat să implicăm în negocierile noastre cu Uniunea Europeană, pentru că ei sunt și mai interesați să beneficieze și ei de acest mm, acord de liber schimb cu Uniunea Europeană, pentru că dependența lor față de piață este chiar mai mare decât a celor de pe malul drept al Nistrului. Acum despre legislația pe non-discriminare. Cred că Moldova a făcut ceea ce putea face având în vedere circumstanțele. A făcut maximum. Dar nu uităm ce ne mai rămâne de făcut. În primul rând, trebuie să adaptăm legislația din Moldova la achiul comunitar, iar achiul comunitar se bazează pe directive ale uh, Comisiei Europene, iar în uh, legislația uh, cea mai recentă din Republica Moldova se vorbește despre nediscriminarea minorităților, inclusiv a minorităților sexuale. Și se vorbește acolo despre toate celelalte categorii, deci nu am făcut niciun fel de restricție. Acum trebuie să vedem cum vom pune în aplicare această lege și cum vom crea mecanismele pentru crearea unui stat cu adevărat democratic. Doamna Gomez ne-a întrebat despre așteptările din punct de vedere al drepturilor omului față de Uniunea Europeană. Dacă vă uitați la raportul Freedom House care a fost um, publicat în iunie anul trecut și acolo se spune că Republica Moldova a făcut un salt enorm chiar și comparativ cu alte țări din Europa Centrală sau din Balcanii uh, de Vest. Încă mai trebuie să facem progrese mai ales la combaterea corupției, dar în ceea ce privește libertatea presei, am avut progrese foarte bune de la 80 am trecut la uh, locul 50. Și veți putea vedea și dumneavoastră progresul enorm pe care l-a făcut, una, pe care l-a făcut Moldova în acest domeniu. Sigur că ne așteptăm să avem un dialog instituționalizat despre drepturile omului cu uh, Uniunea Europeană și fondurile pe care le-am primit nu s-au axat numai pe reformarea mentalităților în domeniul judiciar, ci și pe implementarea bunelor practici. Uh, la traficul de ființe umane. Înțeleg că trebuie să uh, scăpăm de acest fenomen deosebit de, de, de grav care continuă să existe în Moldova, dar nu numai în Moldova. Are niște rădăcini și sociale și economice și avem nevoie de o abordare mult mai sistemică. Dacă ne uităm la cifre și americanii sunt cei mai critici și totuși și ei au remarcat o îmbunătățire stabilă. E adevărat că mai sunt încă multe de făcut. Și acolo am lucrat cu doamna Malmström și cu reprezentantul său special pentru combaterea traficului de ființe umane. Problema aceasta se mm, găsește mai ales la, în mediul rural și mai puțin la Chișinău. În orice caz, ne dorim un progres uh, stabil și în acest domeniu. Despre Transnistria, așadar, condițiile minime, am încercat să vi le explic mai devreme. M-ați întrebat despre acceptarea opiniei publice față de reforme. Da, aveți dreptate, trebuie să arătăm cetățenilor că există o luminiță la capătul tunelului și că Chiar dacă acum trebuie să strângă, ce, să strângă cureaua peste câțiva ani, peste 2-3 ani, lucrurile se vor îmbunătăți și avem exemplul uh, țărilor din jur, avem exemplul României, de unde putem să beneficiem de expertiză pentru a traversa această perioadă dificilă. Dar Moldova nu este la începutul reformelor. S-au făcut deja foarte multe reforme care acum însă trebuie finalizate. De exemplu, am început deja o reformă a sectorului educației care ne-a adus la închiderea multor școli din uh, mediul rural. La început, sigur că cetățenii au fost nemulțumiți, dar astăzi, când uh, sunt puse la dispoziție noi infrastructuri, ei văd avantajul. Apreciez oricum uh, remarcile și angajamentul absolut pozitiv al Uniunii Europene și vă mulțumesc pentru această discuție. Thank you for your presentation. Excellent presentation. Excelentă prezentare, toate cele bune dumneavoastră și țării dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult.